Okay. Hello everybody. I'm uh, welcome to Bună ziua, bun găsit tuturor, bun venit uh, la această ședință. Ca de obicei o să trec uh, pe limba suedeză, așadar vă rog să vă luați căștile dacă vreți să înțelegeți ce spun. Vi uh, har här en, en stund som vi nu tillsammans ska få chans att få höra det danska ordförandelandet vom avea ocazia să ascultăm prezentarea președinției daneze uh, făcută de ministrul muncii și ministrul uh, calității, uh, egalității de gen. O să, o să ascultăm prezentările și după aceea o să puteți pune întrebări. Așadar, doresc să urez bun venit reprezentanților președinției daneze. Va fi extrem de interesant să aflăm ce priorități, ce priorități aveți în domeniile de care ne ocupăm în comisia noastră și suntem nerăbdători să cooperăm și să ascultăm așadar ceea ce aveți de spus. Deci, dau mai întâi cuvântul doamnei ministru Sarin. Domnului ministru Sarin. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai comisiei, domnule președinte. Sunt încântat să vorbesc în fața Comisiei pentru a prezenta prioritățile din zona mea de responsabilitate, prioritățile președinției daneze ale Consiliului Uniunii Europene. Sper că vom putea avea un schimb deschis de opinii și o colaborare fructuoasă în timpul uh, președinției noastre. Deja am avut uh, ocazia să mă întâlnesc cu domnul Gustafsson și cu domnul Tarabella, când o delegație a acestei comisii a vizitat Copenhaga în noiembrie anul trecut. Pe baza discuțiilor fructuoase pe care le-am avut la întâlnirea noastră, am fost nerăbdător să prezint programul uh, privind egalitatea de gen în fața destinșilor membri ai Comisiei. Principalele uh, lozinci ale președinției noastre sunt o Europa responsabilă, verde, dinamică și aceasta evident presupune un mare accent pe agenda egalității de gen și drepturilor femeilor. Însă, de asemenea, uh, este vorba de o agendă împărtășită uh, pentru anii următori de către președinția uh, Consiliului. Este vorba de o agendă de progres economic și social. Dacă vrem să evoluăm într-o Uh, dinamică responsabilă, verde, uh, dinamică și uh, sigură, atunci egalitatea de, rol are, de gen are un mare rol de jucat. Egalitatea de gen este un principiu fundamental al Uniunii Europene și vreau să asigur Comisia că în timpul președinției daneze a Consiliului vom uh, continua să uh, ne asigurăm uh, că vom contribui cu rezultate substanțiale în acest domeniu. Chiar dacă am făcut multe uh, progrese, mai există încă loc de mai bine. În aceste momente de criză, egalitatea de gen este foarte importantă. Trebuie să utilizăm uh, uh, toate talentele pe care le avem în uh, forța noastră de muncă. Totuși, egalitatea de gen nu se referă doar la economie, ci și la drepturi fundamentale și demnitate umană. Nu trebuie să tratăm uh, oamenii în mod diferit pentru că uh, se întâmplă să se fi născut băiat sau fată, ci trebuie să ne asigurăm că fiecare cetățean al Uniunii are drepturi egale și oportunități egale. Nimeni n-ar trebui să fie exclus pe din cauza genului de care aparține. Stimați membri ai Comisiei, domnule președinte, violența împotriva femeilor este o problemă fundamentală care se întâmplă în toate țările, în toate zonele lumii și în toate segmentele societății. Trebuie să spargem acest tabu și să exprimăm clar faptul că violența nu este acceptabilă și că nu este doar ilegală, ci și extrem de uh, dăunătoare pentru indivizi și pentru societate. Știu că aceasta este o, o problemă foarte importantă pentru mulți membri ai Comisiei și uh, dați-mi voie să vă asigur că uh, în calitate de fost lucrător social timp de 25 de ani, rezolvarea problemelor uh, violenței domestice este un lucru extrem de important și pentru mine. Mult prea multe femei suferă în loc să fie în siguranță în casele lor și foarte mulți copii uh, suferă uh, violențe care au consecințe grave pentru sănătatea lor. Uh, sunt multe lucruri de făcut, dar să ne reamintim că nu, treb- nu trebuie să începem de la zero. Multe inițiative deja au fost uh, implementate și s-au uh, realizat uh, rezultate bune. De exemplu, anul trecut Comisia a făcut un studiu Eurobarometru privind violența domestică împotriva femeilor care a arătat că 98% dintre europeni au o, o conștientizare înaltă a problemei violenței domestice. Acesta este un prim pas pentru că e nevoie de schimbarea atitudinilor dacă vrem să combatem această problemă. Știu că și Comisia este uh, angajată politic pentru a dezvolta un răspuns, o reacție de politici uh, de combatere a violenței în Europeană. Acest lucru se vede în special în planul de acțiune pentru implementarea planului de la Stockholm, Carta Femeilor și principiile de egalitate, strategia pentru egalitate între femei și bărbați 2010-2020. Consiliul și Parlamentul European sunt de acord că este nevoie să combatem violența împotriva femeilor. Prevenirea și susținerea uh, victimelor violenței reprezintă o parte importantă a abordării cuprinzătoare. Toate aceste elemente sunt necesare pentru a realiza progrese uh, palpabile. În timpul președinției daneze a Consiliului ne vom concentra pe patru chestiuni majore pe care vom încerca să înregistrăm progrese. Acestea sunt uh, subreprezentarea femeilor în uh, consiliile de administrație uh, ale întreprinderilor, egalitate de gen și schimbările climatice și conferința prin standardele de drepturile a femeilor de la New York. Președinția daneză dorește să promoveze o inițiativă pentru reprezentarea uh, echilibrată a bărbaților și femeilor în Consiliul de Administrație. În 2010, femeile reprezentau 60% din absolvenții de universități și considerând că femeile reprezintă 45% din forța de muncă europeană, participarea femeilor în deciziile economice uh, rămâne foarte redusă. Proiecțiile arată că uh, procentajul de femei în uh, Consiliul de Administrație în companiile publice din Europa va crește cu doar jumătate de punct procentual pe an. Un mai bun echilibru de gen ar, ar asigura o diversitate a calificărilor și o diversitate a deciziilor. Uh, studiile arată că din ce în ce mai multe uh, creșterea numărului de femei în Consiliul de Administrație crește și performanța economică. De aceea președinția daneză va încuraja miniștrii europeni să ia parte activă în dezbaterea de la Consiliul din februarie. La această dezbatere, miniștrii vor discuta idei și soluții, vor vedea ce se poate face pentru a rezolva această problemă. Președinția daneză dorește să adune cele mai bune practici europene și să îmbunătățească reprezentarea femeilor și să discutăm ce se poate face pentru a combate problema Uh, subreprezentării femeilor la nivel european și de state naționale. Dezbaterile din Consiliul EBSCO vor uh, uh, rezulta probabil în măsuri de autoreglementare sau posibil și alte de măsuri. Pe această bază, Comisia va lansa un raport în luna martie. Adițional, președinția daneză, Norvegia și Marea Britanie vor organiza un schimb de bune practici în legătură cu acest subiect, femeile în poziții de decizie, care va avea loc în mai la Oslo anul acesta. O a doua prioritate a președinției daneză, daneze este follow-up-ul platformei de acțiune de la conferinței de la Beijing. Platforma de la Beijing se concentrează pe un subiect care încă nu a fost abordat și anume femeile și mediul înconjurător. Președinția va prezenta concluziile Consiliului privind egalitatea de gen și schimbările climatice la Consiliul din iunie. Concluziile propuse vor avea și sugestii de eh, noi indicatori. Prin urmare, mă bucur foarte mult că doamna Kiel Nielsen a făcut acel raport privind femeile și schimbările climatice. Este un subiect foarte important eh, pe care trebuie să-l abordăm în continuare. Femeile și bărbații nu sunt reprezentați egal în, uh, când se iau decizii în legătură cu schimbările climatice. Și din acest punct de vedere, concluziile Consiliului vor conține indicatori care se vor concentra pe două subiecte. Pe de o parte, lipsa de echilibru în uh, luarea deciziilor în zona schimbărilor climatice, lipsa femeilor în știință, tehnologie, uh, inginerie, matematică și sistem educațional, a treia prioritate este creșterea conștientizării faptului că segregarea de gen în educație reprezintă o mare problemă pentru multe țări. Multe fete și băieți nu sunt capabili să-și aleagă liber educația pe baza competențelor și intereselor lor sau talentelor lor, ci sunt presați să îndeplinească niște așteptări de gen demodate. Președinția daneză va uh, organiza un seminar de experți pentru a combate această problemă și pentru a împiedica uh, abandonul uh, sistemului educațional. De asemenea, Danemarca va participa la negocierile și întâlnirea anuală a conferinței privind statutul femeilor, care se va concentra pe uh, rolul femeilor în dezvoltarea educațională în politică și provocările curente. Împreună cu Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene, președinția se va ocupa de chestiuni cum ar fi progresul uh, negocierilor unor concluzii și o eventuală rezoluție. Uh, stimați membri, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să vorbesc în fața noastră astăzi și înainte de a începe dezbaterea aș da cuvântul uh, colegei mele, ministru pentru angajarea forței de muncă, doamna Fredrickson. Vă mulțumesc foarte mult. Ok. I would also like to start by uh, saying thank you to, uh, for inviting me to come before your committee. Mulțumesc că m-ați invitat la această comisie astăzi. Îmi face mare plăcere să mă aflu aici și sper că vom avea un schimb de opinii deschis și franc în uh, următoarele șase luni și în legătură cu următoarele șase luni. Următorul Consiliu se va desfășura într-un moment uh, foarte dificil pentru Europa și pentru lumea întreagă. Criza ne-a lovit foarte aspru și probabil că va continua să lovească. Consecințele au fost dificile pentru mii de femei și de bărbați care și-au pierdut locurile de muncă sau se tem că vor fi următorii la rând. După cum v-a spus colegul meu, ministrul legalității, Egalitatea între bărbați și femei reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Fără îndoială, prin comparație cu multe alte regiuni ale lumii, Uniunea Europeană a făcut mari progrese în garantarea drepturilor egale și tratamentului echitabil al bărbaților și femeilor pe piața de muncă. E foarte bine, dar să nu uităm că e loc de și mai bine. Ca ministru al ocupării din Danemarca, mă confrunt foarte des cu exemple de uh, inegalități, chiar și în Danemarca. E vorba de plată, de condiții de lucru, de tratament uh, inegal la promovare și așa mai departe. Și de fiecare dată trebuie să vă spun că mă uimește că în secolul 21 încă mai trebuie să convingem uh, cetățenii că bărbații și femeile merită aceleași drepturi, mai ales în perioada aceasta de criză, nu putem să permitem ca tratamentul egal să fie ignorat sau uh, uh, stricat. Ca uh, ministru nu pot să nu țin cont de participarea femeilor la piața de muncă. Pe piața de muncă Femeile contribuie semnificativ la bunăstarea Europei. De aceea, strategia UE 2020 subliniază atât importanța femeilor cât și a bărbaților și sporirea participărilor la piața de muncă. E foarte important să nu uităm că bărbații și femeile trebuie să contribuie în mod egal și trebuie să aibă și drepturi și posibilități să o facă. Și nu trebuie să uităm acest lucru în niciun domeniu. Președinția daneză va susține creșterea inteligentă, inclusivă și durabilă și va contribui la atingerea obiectivelor UE de coeziune socială și economică și un nivel ridicat de ocupare. Dați-mi voie să mă refer și la chestiunea salariului egal, care este din ce în ce mai relevantă, dat fiind că femeile participă la piața de muncă în numere din ce în ce mai mari. Cred că plata egală este un principiu fundamental și trebuie să lucrăm din greu să-l uh, obținem. Drepturi egale între bărbați și femei și independența femeilor sunt legate și de plată. O piață a muncii segregată pe criterii de gen este o mare provocare, iar uh, viața de familie influențează și ea diferența salarială. E mare păcat că e așa și pe viitor lucrurile trebuie să se schimbe. Știu că Parlamentul dorește ca cei de la Comisie să se ocupe mai mult de problema plății egale. În 2008, Parlamentul a prezentat o recomandare Comisiei și cred că această recomandare ar trebui să reprezinte un cadru bun pentru munca noastră ulterioară și o sursă de inspirație. Sunt foarte multe aspecte legate de plata egală. În timpul președinției daneze, planificăm o conferință în mai pe tema accesului la justiție în cazuri de uh, inegalități de plată. S-a dovedit că de multe ori este foarte greu ca persoanele care se consideră discriminate să uh, intenteze o acțiune uh, la adresa angajatorilor. Și dorim să introducem și o zi europeană pentru plata egală și sper că unii dintre dumneavoastră vor putea participa. Mai este o problemă echilibrul între viața profesională și viața de familie. Aceasta este o prioritate și a fost uh, o prioritate pentru Parlamentul European timp de mai mulți ani. Este vorba aici de îngrijire pentru copii, de concediul de maternitate, teme în legătură cu care ați redactat rapoarte și s-au organizat și conferințe. Un alt subiect care mi se pare foarte important este ca ambii părinți să aibă șansa să își ia concediu parental ca să petreacă timp cu copiii când aceștia sunt mici, de dragul copiilor, de dragul familiilor, dar și pentru a găsi un echilibru mai bun. Și cred că e extrem de important. Nu mai vreau să amintesc uh, acestei comisii că uh, proiectul de directivă privind concediul de maternitate nu a avut un traseu prea ușor până acum. Discuțiile cu Consiliul au fost încinse uneori și cred că știu toți cei prezenți astăzi că amendamentele adoptate de Parlamentul European în octombrie 2010 nu au uh, facilitat situația din perspectiva mai multor state membre. Și e vorba de amendamentele privind concediul de maternitate plătit în proporție de 100%, pe care Consiliul nu îl prea poate accepta. După cum știți, mai rămâne o minoritate substanțială de blocaj în Consiliu care se opune negocierilor uh, pe acest dosar. Noi, ca președinție, găsim că situația actuală este foarte dificilă și știu că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt de acord cu acest punct. Însă ni se pare și uh, că e mare păcat și că nu contribuie la uh, discuțiile dintre Consiliu și Parlament. Sperăm să fie posibilități să se redeschidă dialogul pe această temă. Consiliul însă se uh, confruntă cu niște dificultăți pe care eu trebuie să le respect și voi respecta Um, opiniile exprimate în documentul de la ultima uh, reuniune EPSCO din decembrie 2011. Am uh, am luat în considerare consultările cu Comisia și cu Parlamentul pentru a mai dezgheța drumul dintre Parlament și Consiliu. În calitate de ministru uh, responsabil de acest dosar, sper că Parlamentul European va participa la un dialog constructiv cu președinția în legătură cu modul în care putem să uh, rezolvăm acest blocaj. Am discutat cu unii dumneavoastră, dintre dumneavoastră chiar astăzi și am înțeles că dorim cu toții să se facă progrese în acest dosar, ceea ce mă bucură. Însă mai trebuie să și subliniez cât de multă importanță acordă Consiliul necesității de compromis și de flexibilitate din partea Parlamentului European pentru reușita negocierilor. Cam atât am avut eu de zis în introducere Sper și cred că ziua de astăzi ne va da ocazia să uh, discutăm, să schimbăm opinii în legătură cu dosare în care suntem de acord, dar și în legătură cu dosare în care mai e mult de muncă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mă interesează deosebit de mult tot ce ați spus dumneavoastră, ați subliniat mai multe dosare importante de care ne ocupăm. Lista persoanelor care doresc să ia cuvântul este foarte lungă. Mulți dintre dumneavoastră s-au înscris la cuvânt, sper că nu am uitat pe nimeni însă vom începe cu coordonatorii și abia după aceea vom da cuvântul membrilor uh, plini sau membrilor supleanți. Avem timp la dispoziție. Așadar, dacă sunteți cuminți și ar fi bine să nu vorbiți prea mult, totuși, ca să poată toată lumea să ia cuvântul și să poată și miniștrii să răspundă după aceea. Am cam 20 de vorbitori înscriși, ar fi bine să poată lumea, toată lumea să ia cuvântul. Mai întâi, coordonatorii. Am să încep cu doamna Nelceva, care a declarat că dorește să ia cuvântul. Dar dau cuvântul mai întâi doamnei Thompson, de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc uh, suedeză, pot să vorbesc și daneză. Cum doriți, am să vorbesc engleză. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la comisia noastră. Ne bucurăm că avem șansa să discutăm cu dumneavoastră despre subiectele foarte importante pe care le-ați uh, prezentat atât de interesant. Eu aș dori să mă refer la diferențele salariale, la plățile inegale, pentru că acest subiect va fi foarte important în comisia noastră în următoarele luni. Știm cu toții că plățile inegale, salariile inegale sunt uh, provocate de mai mulți factori în statele membre. Poate fi vorba de structura pieței de muncă, Poate fi vorba de modele de piață de muncă. Într-o țară ca Portugalia, diferența e doar de 8%. În alte state este diferența de 30% și în Danemarca diferența este de 17%. Cred că uh, pentru amândoi miniștri este foarte interesant acest lucru și anume că un factor important este segregarea pieței muncii. Acum, în Europa, chiar avem o șansă, pentru că uh, ministrul egalității a vorbit despre femei și mediu, femei și schimbări climatice. Femeile trebuie să aibă o participare mai mare în uh, această lume în curs de dezvoltare și ce mi se pare interesant aici în Europa, trebuie să vă spun, vă voi spune imediat, tocmai am venit de la o reuniune, sunt coordonator la grupul S și D pe teme de energie și am participat la o uh, conferință pe teme de energie și se prevede că se vor crea 2 milioane de noi locuri de muncă. Știm cu toții că 80% din locurile de muncă din sectorul energiei sunt locuri de muncă masculine, deținute de bărbați. Și uh, ce se întâmplă dacă și din aceste 2 milioane de noi locuri de muncă, 80% vor fi date bărbaților? Situația din Europa e foarte uh, gravă acum, odată cu criza și cred că este un moment bun să desfințăm această segregare de pe piața muncii. În Europa, cred că trebuie să uh, se acorde prioritate acestui subiect și mai ales de către președinție. Uh, în 27 februarie, la comisia noastră, vom avea o conferință pe tema femei și locuri de muncă ecologice, pentru a analiza modul în care putem introduce femeile în sectorul creșterii, pentru ca ele să devină producători și să contribuie la rezolvarea crizei. Crearea de locuri de muncă și ea contribuie la rezolvarea crizei. De multe ori când se vorbește însă despre crearea de locuri de muncă în multe state, se vorbește despre locuri de muncă pentru bărbați și nu discutăm despre cum să introducem și femeile în această ecuație. Așadar, eliminarea segregării de pe piața de muncă este un factor foarte important și de asemenea salariile egale trebuie să fie prioritare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ați uh, vorbit trei minute, vă felicit. Dacă toată lumea va vorbi trei minute, vom avea o oră în total, deci e foarte bine. Dau acum cuvântul doamnei Parva, Pârvanova, coordonator pentru grupul ALDE. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc celor doi miniștri că au venit să se adreseze comisiei noastre. M-a bucurat foarte mult să aud ce a avut de spus uh, domnul Sarin. Vă mulțumesc că aveți uh, o pregătire și o experiență deosebită în a vă ocupa de probleme de egalitate a genurilor și de a combate violența între sexe. În calitatea mea de raportoare la dosarele legate de pachetul victimelor, am avut ocazia să mă întâlnesc cu președinția daneză și cu reprezentanții ai Ministerului Danez al Justiției. Am fost asigurată de ministrul justiției, domnul Basco, nu știu dacă am pronunțat corect numele, văd un angajament uh, puternic și văzând totuși că propunerea Consiliului e foarte restrictivă, nu, nu doar că exclude violența între sexe din acest pachet, ci e chiar mai restrictiv și în alte aspecte, cum ar fi informarea și anumite drepturi cruciale pentru victime deci din propunerea principală a Comisiei. Cum intenționați de fapt să apărați poziția noastră? Nu există o soluție ușoară la niciuna dintre problemele de care se ocupă Comisia noastră. Și doamna Fredriksen a spus că e dificil în legătură cu concediul de maternitate. E dificil uh, în legătură cu orice prioritate, orice aspect pe care îl apărăm orice e o chestiune problematică pentru Consiliu, orice apărăm noi. Deci cum tratați, cum vă propune să tratați aceste probleme? Lucruri pe care ni le cer cetățenii europeni și trebuie să le răspundem. Indiferent care ar fi încăpățânarea Consiliului, trebuie să obținem rezultate. De fapt, cum o să ne ajutați? Pentru că astăzi ne-am întâlnit cu raportorul de la juri, noi toți, Libe, Juri și FEM, lucrăm pe aceeași linie pentru a acoperi chestiunile legate de gen, pentru a apăra victimele violenței pe motive de gen. Avem nevoie de un mesaj ferm de lobby la Consiliu. Aveți vreo idee, vreo propunere, vreun plan de acțiune care să dea rezultate? Și noi suntem foarte angajați să încheiem un acord în prima lectură până la sfârșitul președinției dumneavoastră. E uh, ceva foarte ambițios, dar sper că vom reuși împreună. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Acum doamna Corneliusen. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu mă întind prea mult cu vorba, ca să aibă și colegii timp să intervină. Una dintre primele provocări pentru această președinție va fi negocierea la EFSCO, la Consiliul de Primăvară a priorităților pentru economia europeană și piața muncii în 2012, în acest semestru european. Noi lucrăm deja la acest dosar. E o senzație comună că aspectele economice au tendința să aibă prioritate în defavoarea aspectelor sociale și de ocuparea forței de muncă. Aș spune că depinde de dumneavoastră ca președinție daneză împreună cu suedezii și poate alte țări care înțeleg că se ca să puteți contracara, să spunem, fixația Germaniei pe singurul subiect al consolidării fiscale. Bineînțeles că e important să ne gândim la deficit, la bănci, să salvăm moneda. În Europa mea e populată de oameni de acțiune, dintre care jumătate, cel puțin, sunt femei. Și sper și sunt sigură că președinția daneză e de partea noastră și aș vrea să vă rog să utilizați raportul care va apărea la Parlament, de care mă ocup, pentru a insista pe factorul uman. Și ar fi foarte bine dacă prioritățile pe care le-am stabilit ar fi reflectate la concluziile Consiliului de primăvară, cum ar fi accentul pus pe <clears throat> îngrijirea copilului, dacă țările spun că vor îmbunătăți participarea femeilor și îngrijirea copilului, ar trebui să dea și socoteală în legătură cu ce decide. Femeile în procesul decizional, un alt subiect care a fost menționat, după cum știți, doamna comisar Reding în martie 2011 a amenințat cu o legislație, dacă nu se întâmplă nimic între timp, cred că putem trage concluzia că nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic și deci sper că doamna comisar va pune în aplicare această amenințare pentru că dacă la o altă reuniune doar din această jumătate se va sublinia cât de important e a nu știu câta oară în acest sau aceste decenii, nu cred că se va progresa. Amenințarea cu legislația s-a făcut și ar trebui să fie pusă în aplicare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Ianucodakis, acum în calitate de coordonatoare ECR, mulțumesc. A fost uh, foarte interesant și mi-a plăcut ce ați spus, domnule ministru, în legătură cu abordarea ce privește violența domestică. O abordare directă e foarte bună. Mă specializez în domeniul întreprinderilor și cu o formație în domeniul afacerilor văd IMM-urile ca soluție să contracarăm și să rezolvăm și problema femeilor în afaceri și criza economică. Și mă întreb dacă aveți ceva pregătirea pentru IMM-uri și cum putem ajuta femeile să intre în viața de afaceri, să înființeze mici afaceri, ceea ce permite uh, flexibilitate în activitate. Un alt domeniu de interes pentru mine, trimiterea pe care ați făcut-o la cote în Consiliul de Administrație. Eu sunt împotriva cotelor, vreau mai multe femei în uh, aceste consilii, evident, dar am constatat că exemplul danez e foarte interesant și poate ar fi bine să ne mai dați amănunte. Un alt uh, lucru interesant din modul danez, uh, ce se întâmplă în consiliile acestea de conducere, ocupați de diversitate. Deci conformare și explicare, mare, cred că e vorba de diversitate și nu vă referiți doar la femei, la grupuri minoritare, uh, orientare sexuală și alte forme de diversitate. Deci v-aș ruga să mai explicitați. Președintele, mulțumesc. Doamna Subort, coordonatoarea Goia. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pe care aș dori să o adresez se referă în mare măsură la ideea că trebuie să avem politici de austeritate pentru a face față crizei pe care o parcurge. Mă refer în special la țara mea, la Portugalia. Vedeți că drepturile sociale și ale muncii se prăbușesc. Asta înseamnă că și drepturile femeilor se reduc. Și aș vrea să vă dau câteva exemple în legătură cu modul în care se poate întâmpla acest lucru. Și, de fapt, e o preocupare și trebuie să rămână o preocupare pentru cei care apără drepturile femeilor și egalitatea de gen de exemplu, instituțiile europene, FMI, guvernul portughez au convenit cu privire la mai multe chestiuni și, printre alte măsuri, unele se referă la ocuparea forței de muncă, ceea ce o să faciliteze concedierea oamenilor, ceea ce creează și mai mult șomaj și asta înseamnă de asemenea că o să fie și mai multă muncă ocazională, sau mai neoficială. Asta se leagă indirect și de drepturile femeilor. Pentru că știm că dacă anumite drepturi sunt uh, slăbite, sunt fragilizate, e mai greu să le aperi pe celelalte. Deci dacă o lucrătoare, o angajată, are un loc de muncă mai puțin sigur sau mai puțin formal, atunci o să aibă o capacitate mai scăzută de a-și apăra dreptul la muncă și s-ar putea să fie și o discriminare salarială împotriva ei. O să aibă dificultăți să obțină concediu de maternitate, deci toate aceste lucruri se leagă între ele. De exemplu, în Portugalia, săptămâna trecută s-a convenit ca, din cauza crizei economice, dacă angajatele ar putea lucra 12 ore pe zi, 100 de ore pe săptămână, deci e vorba de dereglementare în ce privește programul de muncă și în același timp cum puteți asigura că femeile au un echilibru între viața de familie și viața profesională și se implică și în politică, dacă trebuie să muncească atât de multe ore pe zi, pe săptămână. Deci aș vrea să știu care e părerea miniștilor de aici și în același context toate aceste lucruri care sunt încurajate de opinia instituțiilor europene. E un fel de medicament distribuit de instituțiile europene. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului coordonator, aș vrea să spun miniștilor că am schimbat ceva aici. Vom avea o primă rundă la care să răspunde și apoi vom da cuvântul restului vorbitorilor. Acum, doamna Nedeșeva din partea PPE, coordonatoare. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc președinției daneze că e prezentă printre noi pentru a ne prezenta prioritățile și a ne da posibilitatea de a discuta mai aprofundat subiectele care ne vor preocupa pe toți în următoarele luni în mandatul președinției daneze. Aș vrea să repet niște chestiuni ridicate de unii colegi, unele colege și să pun niște întrebări puțin diferite. Prima întrebare se referă la faptul că studii au demonstrat faptul că criza a avut un efect extrem de negativ în sectoare în care femeile erau majoritatea angajatelor și în paralel au fost studii care arată că din potrivă în medii în care femeile și-au menținut locul de muncă și sunt majoritare în întreprinderi, acele întreprinderi au rezistat mai bine în fața crizei. Prima întrebare. Președinția daneză Uh, interesată de acest aspect? E vreo analiză pentru a identifica clar aceste sectoare pentru ca noi să putem continua să valorificăm rolul favorabil al femeii în perioade de criză și ce se poate face pentru ca femeile să își regăsească rapid locul într-o creștere care le va fi favorabilă și lor. O a doua întrebare pe care o repet și mă alătur colegilor care au felicitat președinția daneză de a pune printre priorități egalitatea de salariu. Este un principiu fundamental, dar în realitate discrepanțele între bărbați și femei pentru aceeași muncă sunt departe de a fi soluționate. Președinția daneză prevede măsuri concrete pe lângă cele enunțate și în ce privește inițiativa doamnei Reding, în special cu privire la reprezentarea femeilor în Consiliul de administrație. Termenul de un an care a fost dat anul trecut de către doamna Reding va expira peste o lună care va fi atitudinea președinției daneze în această inițiativă care tocmai vizează să mărească reprezentarea femeilor în marile organe de decizie în consiliile de administrație. Aș vrea de asemenea să atrag atenția asupra luptei împotriva stereotipurilor și programelor de formare pentru tinere. De obicei ele se orientează mai mult pe domeniul literar, social, ce s-ar putea face ca ele însele să aibă o opțiune diferită, mai ales atunci când se alege pentru viitoarea perioadă financiară, vom avea noul program de cercetare care se referă la învățământ. Există măsuri concrete care ar putea fi adoptate și am putea conta și pe sprijinul președinției daneze în acest sens. Și aș vrea de asemenea să repet o întrebare legată de violența împotriva femeilor, violența domestică. După părerea mea, se pune și problema traficului de persoane. Știm că fetele sunt principalele victime și față de poziția noastră la Parlamentul European, am vrea să știm că și la Consiliu și numele președinției daneze vom avea un aliat pentru a încerca tocmai să mergem mai departe spre o apărare reală a acestor victime, pentru că diversele state membre simțim că e un subiect <clears throat> uh, în legătură cu care nu trebuie să ne oprim doar pentru că am adoptat o directivă sau texte de rezoluție sau acte normative. E un subiect despre care trebuie să continuăm să vorbim tocmai pentru a da soluții reale. Și în fine, aș vrea să atrag atenția puțin în afara continentului european, dar și asta face parte din valorile noastre, și anume solidaritatea la Comisia pentru Femei face parte din soclul esențial principal, să nu uităm de rolul femeilor în primăvara arabă și între prioritățile președinției daneze se sublinează o mai mare coerență în politicile de dezvoltare, o reorientare a acestor politici. Există instrumente financiare care acum sunt orientate spre sprijinirea femeilor și aș vrea să atrag atenția președinției daneze să continue să sprijine aceste femei și să nu rămână pe poziția că ele, care au jucat un rol atât de important la Revoluții, și apoi să nu se regăsească în situația că ar pierde din avantaje pe care le-ar putea avea mulțumită sprijinului nostru. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Așadar, am avut prima rundă de întrebări de la coordonatori. Și aș vrea să dau uh, cuvântul uh, uh, doamnei Fredrickson și domnului Sarin pentru a răspunde. Și apoi vom avea a doua rundă de întrebări. Așadar, vă rog, nu știu cine vrea să înceapă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări excelente. Este o mare provocare pentru mine să vorbesc mai lent decât o fac în mod normal. Prima întrebare de la doamna Pride Thompson se referă la segregarea după gen a pieței muncii, mai ales în sectoarele verzi. Și sunt uh, complet de acord. Uh, de aceea dorim să dezvoltăm indicatori privind implicarea femeilor, așa cum am spus în introducerea mea, pentru tehnologii de păstrarea naturii, pentru tehnologiile ecologice, astfel încât uh, să facem alegerile corecte, pentru că atunci când vorbim despre o piață segregată după gen, trebuie să ne gândim imediat la sistemul educațional care este segregat după gen. Asta e provocarea noastră și provocarea în întreaga Uniune Europeană. Și de, evident, uh, acesta este un lucru de care suntem foarte conștienți și trebuie să-l uh, rezolvăm. Totuși, aceasta este o chestiune care are două sensuri, pentru că, așa cum a spus și doamna Thompson, se vorbește despre uh, slujbe de bărbați. Uh, deci, dacă spui că unele slujbe sunt menite numai pentru bărbați, asta nu face decât să înrăutățească situația. Și sigur, mai sunt și slujbe pentru femei, de femei, dar uh, îi punem pe bărbați să aleagă slujbe de femei și pe femei slujbe de bărbați nu știu dacă colega mea are ceva de adăugat la această întrebare. Doamna Pervanova a vorbit despre violența de gen. Un lucru pe care, de care sunt foarte, foarte conștient. Violența de gen este absolut inacceptabilă și trebuie să fie pedepsită în codul uh, nostru penal și cred că nu e nimeni împotriva acestui lucru. Mă bucur că și Comisia a luat o serie de inițiative pentru a lupta cu violența și violența este una dintre aceste cinci zone de concentrare din strategia pe cinci ani a Comisiei. Uh, Consiliul și Parlamentul de asemenea sunt de acord că e nevoie să luptăm mai bine împotriva violenței împotriva femeilor, să le protejăm și să întărim uh, sancțiunile. Asta face parte din abordarea generală și Consiliul și Parlamentul au uh, uh, colaborat foarte bine aici cu programul DAFNE și cu directiva împotriva traficului de ființe umane și uh, un alt exemplu bun este recenta directivă privind o Ordinul European de Protecție. Toate acestea sunt exemple de bună cooperare și după cum uh, știți, Consiliul și Parlamentul negociază acum un nou pachet al cărui scop este să crească protecția victimelor și Consiliul uh, va negocia acest lucru, sigur, Consiliul pe Justiție și Afaceri Interne va negocia acest lucru. Parlamentul, de asemenea, este foarte conștient de această problemă și eu o să transmit, uh, domnului comisar Reding, preocupările Parlamentului, preocupări pe care le împărtășesc de asemenea. Cred că lucrurile cele mai importante în ce privește violența de gen este acela că oriunde s-ar produce ea, trebuie să spunem că este inacceptabilă. E un lucru pe care nu trebuie să-l acceptăm niciodată și din cauza semanticii, cred că uh, cred că semantica, cuvintele creează realitatea și cred că asta va avea o mare influență și o importanță pentru generațiile tinere, pentru tinerii bărbați care vor crește, vor deveni adulți și ei trebuie să înțeleagă că violența este complet inacceptabilă și să, să, să știe acest lucru. Acum, în ce privește condițiile crizei economice, doamna ne a spus că există prea multă concentrare pe problemele financiare și apoi în legătură cu uh, calitatea. Uh, sunt de acord uh, și asta respectă prioritățile Uniunii Europene, dar aș vrea să spun că atunci când vorbim de egalitate și economie și de situația economiei, uh, foarte mulți oameni vorbesc despre aceste două lucruri de parcă ar fi, de parcă n-ar fi nicio legătură între ele, pe când eu consider că economia și egalitatea sunt două subiecte uh, legate complet și din nou cred că în limbajul nostru trebuie să indicăm faptul că egalitatea e o chestiune de drepturi, dar este un lucru util. Uh, nu facem asta doar așa de dragul de a face, ci pentru că este extrem de important și uh, care aduce beneficii tuturor. Și apoi doamnei Ianacodakis în ce privește IMM-urile. Aici va trebui să mă, uh, să fac referință la colegul meu, ministrul industriei, domnul Oleson, să începește cotele. Comisia pentru o bună guvernanță corporatistă lucrează asupra unei propuneri de promovare a femeilor în uh, Consiliile de Administrație și acele corporații care nu îndeplinesc aceste criterii vor trebui să explice de ce. Uh, asta mi se pare foarte important. Ei vor trebui să explice de ce nu au mai multe femei în uh, Consiliile de Administrație. Pentru că atunci când trebuie să spui de ce nu faci un anumit lucru, Uh, se dezvoltă o anumită conștientizare în interiorul acestor companii chiar. Pentru că e adevărat că lucrurile uh, înaintează încet din acest punct de vedere și cred că mulți oameni vor să schimbe situația, dar sunt multe piedici în calea realizării acestui scop. Cred că trebuie să începem de la creșterea conștientizării în legătură cu motivele pentru care nu realizăm mai repede acest, acest scop. Acum aș da cuvântul colegii mele. Cred că colegul meu a răspuns la multe dintre întrebările care au fost adresate, dar aș vrea să subliniez că în calitate de reprezentanți ai președinției, considerăm că este foarte important să, evident, să rezolvăm problemele cauzate de criza financiară. Trebuie să atingem stabilitatea macroeconomică. Moneda euro trebuie să uh, supraviețuiască aceste crize, să treacă de această criză în cele din urmă, dar noi nu vedem niciun fel de contradicție între dezvoltarea societății europene în același timp cu eforturile pe care le facem în, acest, uh, în a avea această politică economică comună și responsabilă. Și acesta e punctul de plecare al uh, Consiliului. Asta este uh, orientarea noastră, direcția noastră. Foarte mulți oameni din comisia noastră au subliniat uh, nevoia de a face aceste lucruri în același timp cu lupta cu aceste provocări economice, așadar să uh, promovăm cu putere și incluziunea socială, drepturi egale, egalitate de gen. Deci eu nu cred, cum spunea și în introducere, că există o contradicție între aceste două scopuri. Cred că, de fapt, ele sunt interdependente. S-a spus poate un pic în glumă că nu nu doar cu dificultăți nu sunt doar la directiva privind uh, concediul de maternitate, nu, nu doar acolo e foarte greu să se ajungă la o cooperare în cadrul Uniunii Europene. Și sigur, înțeleg aceste lucruri atunci când uh, te ocupi de problema egalității de gen, e clar că te vei confrunta cu tot felul de tipuri de opoziție și sperăm că și noi și dumneavoastră vom fi de aceeași parte a baricadei în efortul de promovare a uh, egalității de gen. Știm că va fi așa. Din punct de vedere al președinției, aceasta este o valoare uh, comună pe care o vom promova. Uh, drepturi egale și oportunități egale și, cum spuneam, credem că aceasta este o cerință uh, a priori pentru dezvoltarea cooperării europene și a societății europene. În legătură cu anumite întrebări specifice legate de Portugalia, am avut deja uh, o uh, discuție în această dimineață. Și cum spuneam, nu știu ce putem face în legătură cu concedierile din Portugalia. Dar uh, acum nu pot vorbi decât în calitate de ministru danez și pot spune că asta face parte dintr-o discuție mai de bază Uh, în sensul că trebuie să ne punem întrebarea în ce mod poate fi folosit uh, sistemul, conceptul de flexicuritate mai eficient. Dar nu aș vrea să mă amestec în, uh, sigur, în politicile din Portugalia, însă din punct de vedere danez, eu aș spune că dacă legislația uh, ușurează concedierea oamenilor nu doar uh, în momente de criză, ci și în, în perioade obișnuite. Asta, sigur, contribuie la o dinamicitate a pieței, dar pe de altă parte trebuie să existe și o, uh, o plasă de siguranță socială mult mai puternică și o concentrare mult mai mare pe reinstruirea acestor oameni. Deci trebuie folosite aceste perioade de șomaș pentru că oamenii să se recalifice, să devină mai bine calificați și să-și găsească alte slujbe. Și acum, vorbind din nou în calitate de uh, reprezentant al președinției, dacă vorbesc despre piața uh, segregată a muncii, e o discuție pe care am avut-o de mulți ani nu, și nu e un, probabil uh, un lucru pe care președinția daneză va reuși să-l schimbe în 5 sau 6 luni, însă sunt de acord cu colegii cu colegul meu că uh, foarte multe dintre discuțiile privind piața segregată a muncii au legătură cu modul în care este conceput sistemul nostru de educație. Uh, și uh, regret faptul că suntem în această situație economică dificilă, dar știți cum spun americanii, niciodată să nu lași o criză bună nefolosită. Cred că ar trebui să învățăm de la ei. Și cum a spus doamna Thompson, uh, cea mai bună, uh, ar fi, cea mai bună, cel mai bun impuls pe care îl putem da generației tinere și asta mă face să mă bucur că Consiliul și Comisia se concentrează pe problema șomajului uh, în rândul tinerilor. Așadar, cel mai bun ajutor pe care îl putem da tinerilor este să folosim această criză pentru a ne pregăti, pentru a-i uh, instrui pe tinerii noștri în special, pentru că ei sunt cei mai afectați de uh, șomaj. Și mulți dintre acești tineri, bărbați și femei care sunt șomeri, dacă reușim să-i uh, uh, reformăm din punct de vedere profesional uh, în mod corespunzător, ei vor putea să se întoarcă pe piață. Soluția pentru a lupta împotriva segregării pe piața muncii este să creștem nivelul de calificare și al bărbaților și al femeilor, pentru că ei în felul acesta își vor putea exprima mai bine alegerile. Sigur, politica de ocupare a forței de muncă este o politică națională și cred că va continua să fie o politică națională, dar ce putem face noi, Consiliul și Parlamentul, este să devenim mai uh, uh conectați, să știm mai bine ce face celălalt, să uh, comunicăm mai bine și să cădem de acord asupra unor priorități uh, pe care ar trebui să le avem. Și prioritatea ca 75% din populația europeană să aibă o slujbă până în 2020 mi se pare extrem de importantă și un mod de a garanta egalitatea între femei și bărbați. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Ianacovici și doamna Noveceva au uh, întrebat uh, în legătură cu cotele. Aș putea răspunde la următoarea rundă, poate că mai sunt și alte întrebări legate de acest subiect și am uitat să răspund prima dată. Bine, mulțumesc foarte mult. Uh, noi vorbitori. Mai întâi, domnul Marc Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, ne-a reamintit domnul Sarin, am avut uh, ocazia să fac parte din acea delegație a Comisiei FEM în vizita de pregătire a președinției daneze în noiembrie anul trecut și acolo ne-am întâlnit cu doamna Fredriksen și cu domnul Sarin și eu mă bucură foarte mult să avem aceste discuții pentru că uh, e foarte rar să întâlnești în Europa de astăzi miniștrii progresi și asta te face să te simți bine. Și vreau să mă concentrez pe un Am spus că m-a făcut să mă simt bine, mai ales că vreau să le felicit pe doamnele Delceva și Clas, pentru că, în mod ciudat, constat că PPE-ul este foarte absent de la această reuniune, nu știu de ce, mă întreb dacă nu cumva e vreo uh, reuniune PPE în străinătate și doamna Delceva a fost uh, pedepsită să rămână la această reuniune. Nu știu, dar oricum cred că putem face progrese. După cum știți, doamna Fredricksen a spus acest lucru, există un dosar fundamental îmi cer scuze că sunt puțin nepoliticos față de doamna Estrela, raportorul Parlamentului. E vorba de dosarul concediului maternal, concediului de maternitate, fără să uităm de concediul de paternitate. Și ați spus, doamnă ministru, e adevărat, în acest Parlament există o poziție destul de puternică, uh, aproape majoritară, dar există două blocuri oricum. Un bloc care dorește progresul și un alt bloc de deputați care Uh, dând vina pe criză, ar vrea să nu se facă niciun progres. Ori cred că este util să facem progrese și pentru a face progrese, cred că trebuie să facem un pas unii către ceilalți și mi-au responsabilitatea aceste afirmații. Cred că în cadrul președinției daneze, cu persoane cu profilul dumneavoastră, aveți o șansă reală nu să găsiți o soluție magică, dar în cinci luni, pentru că atât mai aveți cinci luni, am putea eventual să ne apropiem punctele de vedere și pozițiile astfel încât să ajungem la o decizie pe acest uh, punct. Am vorbit de 20 de săptămâni cu plată întreagă. Înțeleg că pentru moment e dificil, dar dacă am ajunge la niște, nu știu, să zicem 18 săptămâni plătite corect, și uh, când spui corect trebuie să dai o cifră pentru acest adverb. Ar trebui să fie măcar 80% din salariu. Știu că în Marea Britanie sunt 30 uh, de săptămâni, dar numai câteva dintre aceste săptămâni pot fi luate realmente uh, de către femeile care au născut, pentru că după aceea plata scade dramatic și atunci chiar nu mai are niciun sens să ai concedii de maternitate. Deci iau un uh, exemplu, 18 săptămâni la cel puțin 80% și sunt convins că în Consiliu vom obține o majoritate, deci dacă dumneavoastră ați propune acest lucru, eu voi fi unul care în Parlament va apăra aceste puncte de vedere și va uh, încerca să facă progrese. Știu că este sub standard un pic această propunere, dar cred că e important să facem lucrurile să uh, progreseze pentru familii, familii pentru femei. Trebuie să facem să progreseze acest drept în Europa și cred că ar fi un progres fundamental dacă reușim, haideți să facem un pas unii spre ceilalți și să ajungem la un progres și contez pe președinția daneză. Am încredere în ceea ce veți face. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambilor ministri pentru prezentarea pre priorităților președinției daneze. Întrebarea mea este câtă atenție veți acorda în timpul președinției dumneavoastră pe, uh, femeilor mai în vârstă, mai ales uh, dat fiind că acest an european este anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații. După cum au menționat colegii mei, femeile fac adesea obiectul discriminărilor pe piața de muncă. și există această diferență de salariu între femei și bărbați. De aceea și pensiile femeilor sunt mai mici. Pentru că ele lucrează în sectoare prost plătite și trebuie să facă pauze uh, ca să se ocupe de familie. Aș dori să vă întreb ce măsuri specifice va adopta președinția daneză pentru a reduce această diferență dintre nivelurile de pensii ale femeilor și ale bărbaților. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Estrela. Obrigada, senhor presidente. Eu também... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să încep prin a saluta propunerile președinției daneze. Prioritățile dumneavoastră se îndreaptă în direcția cea bună și reflectă și preocupările comisiei noastre în ceea ce privește violența de gen, în ceea ce privește uh, diferența salarială, în ceea ce privește ocuparea tinerilor și o mai bună participare a femeilor la procesul decizional în consiliile directoare ale companiilor și așa mai departe. Toate aceste subiecte ne preocupă și ne și îngrijorează. Și cred că ați înțeles ce au spus colegii noștri în legătură cu așteptările noastre, care sunt foarte ridicate. Așteptăm foarte multe de la președinția daneză în acest domeniu. Eu sunt raportor pentru revizuirea directivei privind așa numitul concediu de maternitate. Înțeleg că acest subiect este unul foarte uh, complicat și pe mine mă preocupă și mă îngrijorează. Aș dori să vă mulțumesc în orice caz pentru ce ați spus până acum. Ați arătat și uh, dorința de a colabora cu noi. Președinția daneză a arătat deja foarte multă bunăvoință pentru că e vorba de un dosar care trenează de foarte mult timp iar Parlamentul European a adoptat cu o majoritate foarte largă în octombrie 2010 o poziție foarte clară și opinia respectivă, avizul respectiv, mă scuzați, a fost trimis Consiliului. În ciuda eforturilor făcute de diferitele președinții ale Consiliului, însă nu s-au făcut progrese și aș dori să subliniez rolul jucat de președinția poloneză, care s-a implicat foarte mult și s-a străduit să obțină progrese în legătură cu acest dosar. În ciuda acestui angajament, adevărul este că până acum Consiliul nu a dat un răspuns. arătând clar că suntem foarte deschiși. Noi am arătat clar acest lucru. Este dorința Parlamentului ca acest subiect să fie rezolvat cât mai repede. La reuniunea coordonatorilor, uh, comisia noastră a decis să trimită o scrisoare președinției daneze. Dorim să vă atragem atenția asupra acestui subiect și dorim de asemenea să arătăm că uh, dorim foarte mult să negociem o poziție comună cu Consiliul. Vreau să îi rog pe miniștri să uh, atragă atenția membrilor Consiliului în legătură cu această chestiune, să le arate că este foarte necesar să se dea un răspuns cetățenilor care nu înțeleg de ce s-a blocat acest dosar. Aș mai dori să vă spun că știm foarte bine că perioada pe care o traversăm este dificilă și știm că această criză nu simplifică lucrurile, însă criza poate și să fie un pretext de a nu lua o decizie. Aș dori să spun că în Europa austeritatea trebuie să rimeze cu solidaritatea, iar Parlamentul European a cerut uh, realizarea unui studiu de uh, impact financiar, iar acest studiu a arătat că dacă s-ar mări participarea femeilor la piața muncii cu doar 1%, atunci costul propunerii Parlamentului ar fi complet acoperit dacă un, cu un procent mai multe femei ar uh, fi incluse pe piața de muncă. Nu puteți folosi um, pretextele financiare drept scuză, mai ales că Parlamentul European, Comisia și Consiliul au adoptat o strategie numită Europa 2020 și această strategie are un obiectiv foarte ambițios și anume garantarea creșterii cu 85% a participării femeilor pe piața muncii. Doamnelor și domnilor, știu că este un subiect foarte dificil, drumul până aici a fost anevoios, însă s-au făcut totuși progrese și am reușit să înaintăm încetul cu încetul. Acum cel puțin 16 state membre au declarat că doresc să uh, poarte un dialog cu Parlamentul European inclusiv Regatul Unit, care era um, statul care punea cele mai multe bețe în roate acestui proiect. Însă au fost lansate consultări publice și uh, s-au hotărât să-și modifice legislația națională până la urmă. Cred că în curând vom reuși să găsim o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea și am dori ca acest dosar să fie încheiat în timpul președinției daneze. Așadar, știți că șase luni trec repede. Probabil că vom reuși să recuperăm timpul pierdut. În orice caz, trebuie să profităm de aceste șase luni de președinție daneză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Neil Kilsen. Mulțumesc, domnule președinte și colegul Tarabella a spus-o și trebuie și eu să o spun. Ne bucurăm să simțim că un vânt de deschidere bate în Europa, fie că e vorba de chestiuni legate de femei sau de chestiuni legate de mediu. Ne simțim mai bine. Sunt raportoare la comisia noastră pe tema schimbărilor climatice, pe care ați menționat-o adineuri. Trebuie să vă spun că raportul meu nu este încă finalizat, deoarece mai multe amendamente vor fi depuse și îl vor, îl vor ameliora. Aproape toate amendamentele depuse, pe care le-am discutat azi dimineață, îmbogățesc acest raport, care trebuie să fie adoptat și care face obiectul unui consens foarte pozitiv. Mă bucur să văd în programul președinției daneze această voință de a promova uh, prezența femeilor în domeniile științifice, mai ales în meseriile care vor fi cheie pentru economia verde. De asemenea, mă bucură faptul că doriți să faceți progrese la indicatorii femei și mediu ale platformei de la uh, Pekin, de la Beijing, mă scuzați. Problema de gen se uh, aplică și în domeniul energetic, în politica de transport, în măsurile pentru atenuarea schimbărilor climatice. Trebuie să ținem cont de datele și de cercetările care ne permit să integrăm aceste două dimensiuni. Eu v-aș întreba dacă președinția daneză ar fi pentru lansarea unui studiu referitor la legăturile între politicile de atenuare și gen în cadrul Uniunii Europene ca să ne ameliorăm uh, includerea acestei dimensiuni în viitoarele politici climatice în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! går ordet fru Papadopoulou. Varsågod. Mulțumesc, doamna Papadopoulou. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să le urez bun venit celor doi miniștri. Vă susțin pe deplin opiniile, practic susținem tot ce ați spus. Problema este însă că trecem prin această perioadă de criză economică și, cu siguranță, în această criză, femeile sunt, sunt victimizate pe piața de muncă. Se uh, creează, de asemenea, foarte multe reduceri de finanțare la multe programe, cum este programul DAFNE. Eu sunt raportor pentru anul 2013, anul cetățeniei, și știu că doar un milion de euro va fi alocat campaniei de conștientizare a drepturilor cetățenilor. Am o întrebare practică. Cum poate președinția daneză să convingă Comisia să lupte împotriva acestor inconsecvențe. Vedem că cei de la Comisie au ambiții foarte mari pentru a atinge obiectivele UE 2020, însă finanțarea acestor programe și strategii este foarte mult redusă. După părerea mea, aici apare o neconcordanță. Deci vă rog să-mi spuneți cum puteți obliga Comisia să aloce mai mulți bani anului 2013, anul cetățeniei. Și de asemenea, ă, pentru bugetizarea de gen. Dacă nu avem bani, nu putem stabili obiective ă, ambițioase și mai ales nu le putem ă, transpune în practică. Mai am o întrebare practic, deci cum puteți să uh, cereți mai multă finanțare pentru politici uh, de gen și programe de incluziune? Cum puteți spori suma de la un milion la suma anterioară? De exemplu, mai ales că anul 2014 va fi un an de uh, alegeri europene și trebuie ca mai multe femei să fie alese. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Clas. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, mă bucură faptul că avem aici prezenți acești miniștri, l-am cunoscut pe ministrul mediului și acum cunoaștem și ministrul legalității de gen. E foarte bine că putem învăța unii de la alții în Europa, putem învăța de la cei din Nord, care cred că ar putea să dea un exemplu foarte bun întregii Uniunii Europene. Aveți șansa să vă împărtășiți bunele practici în întreaga Europa. Germania face și ea economii, într-adevăr, trebuie să spun că în uh, domeniul social trebuie să ne gândim la ce se întâmplă, ce se întâmplă cu alocațiile sociale pe care le oferim. Nu se poate să existe aici o separare, nu putem doar să introducem măsuri de uh, reduceri. Vreau să fie clar de la bun început. Domnilor miniștri, ați spus că veți uh, cere să se introducă o zi europeană a salariului egal. Vă rog să-mi spuneți ce înțelegeți prin acest lucru, la ce vă gândiți și se pot implica cumva și comisiile din Parlament? Ce formă ar îmbrăca această zi? Pentru că cred că, în general, Egalitatea poate exista doar dacă și bărbații sunt incluși. De aceea, întrebarea mea se adresează ambilor ministrii. prezenți aici. Ce părere aveți? Cum putem să implicăm bărbații mai mult în chestiuni profesionale, în chestiuni sociale? Pentru că numai așa vom avea succes. Și am o întrebare și pentru doamna ministru Fredriksen. Ați spus că această criză trebuie utilizată ca o șansă. Cred că da, așa este și trebuie să privim situația din Europa tot ca pe o șansă. Dacă ne uităm spre viitor, ne dăm seama că societatea îmbătrânește și se schimbă. Când mă gândesc la acest lucru, constat că în Germania e posibil să nu mai avem suficienți tineri în formare aceasta este deja o problemă acum. Mai sunt și alte țări, de exemplu Spania. Ei au un uh, nivel foarte ridicat de șomaj în rândul tinerilor. Eu, ca cetățean din Germania, nu mă gândesc la, neapărat la o nouă migrație a lucrătorilor, ci mă gândesc la un nou tip de cooperare. Ca să avem un program comun de formare, un program care să le ofere un statut și să contribuie la formarea acestor tineri și să ajute să intre pe piața de muncă. De ce nu pot tinerii din Spania să meargă într-un alt stat european și să uh, urmeze acolo o formare care să fie recunoscută în lumea întreagă? Cred că uh, ne ține mult prea mult de structurile naționale și acest lucru ar fi important, mai ales pentru lucrătorii din domeniul social. Trebuie să ne gândim foarte bine pe viitor ce putem împărtăși la nivel european, pentru că aceste lucruri ne vor ajuta și la nivel internațional. Poate că președinția daneză se poate gândi la o cooperare mai puternică în aceste domenii și crearea acestei cooperări e foarte importantă, indiferent dacă suntem femei sau, bă, sau bărbați. Mulțumesc. Urtil her Romeva, văsugud. Are cuvântul domnul Romeva. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. De fapt, eu știam despre această problemă pentru că m-am întâlnit cu uh, la Copenhaga acum câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de faptul că uh, această țară conduce multe dezbateri. Uh, pentru mine aceasta reprezintă o garanție că vom uh, reuși să progresăm în multe domenii. Însă ar fi și câteva probleme. Una a fost menționată de mai multe ori. Este vorba de uh, concediul de maternitate. Eu aș insista asupra trei aspecte. În primul rând, problema cu care ne confruntăm acum este aceea că avem o poziție a Parlamentului European, instituția aleasă direct dintre instituțiile europene, și avem un blocaj din partea anumitor state membre din Consiliu. Deci nu Consiliul în întregime, ci numai anumite state membre din Consiliu. Haideți să ne gândim puțin la democrație aici. Haideți să ne gândim cât de important este ca dezbaterea să o ia pe calea cea bună. Cred că e important să respectăm dorințele tuturor. Trebuie ca aceste chestiuni să fie confruntate cu responsabilitate democratică și cred că colega noastră a fost foarte clară în ce a spus, doamna Estrela, uh, trebuie să uh, existe o abordare, să o discuție despre poziția Consiliului. În orice caz, cred că două, trei chestiuni sunt esențiale. În primul rând, durata uh, concediului de maternitate, în al doilea rând, plata completă în timpul concediului, salariul întreg și pentru mine foarte important este responsabilitatea comună adică implicarea tatălui. E foarte important pentru concediul de maternitate, deci vă rog să țineți cont de acest fapt. Știu că sunt state membre care au o poziție foarte dură în legătură cu acest subiect. Majoritatea Parlamentului însă e foarte angajată. Trebuie ca situația să evolueze prin dialog, într-adevăr, însă tot mai trebuie să uh, ajungem la un rezultat pozitiv. Al doilea subiect uh, pe care voiam să vi-l prezint s-a transmis o versiune a regulamentului privind Fondul Social European. Și un lucru mi-a atras atenția, și anume faptul că abordarea duală este uh, facultativă și nu obligatorie. Cred că acest lucru se opune sugestiei uh, lobby-ului femeilor europene și uh, comisiei uh, noastre. Cred că acest subiect ar trebui să fie dezbătut sau discutat sau să reflectăm la el și eu cred că e foarte important să știm care este poziția președinției în legătură cu acest aspect. Și, în cele din urmă, și un subiect menționat și de colega Kiel Nielsen ieșirea din criză pe plan economic, dar și pe plan uh, ecologic, trebuie să aibă o dimensiune de gen. Nu putem utiliza criza drept scuză ca să subminăm uh, egalitatea de gen sau măsurile de egalitate pe care uh, le-am luat până acum. Din potrivă, trebuie să le promovăm. Criza trebuie să fie o șansă ca să depășim anumite situații care până acum n-au prea fost mulțumitoare. În acest sens, cred că acest guvern se află în poziția cea mai bună de a prelua rolul de lider în aceste domenii și cred că uh, verzii vă vor susține pe deplin. Mulțumesc! Și acum, ultima persoană de pe lista mea, doamna Luling. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă scuzați că am venit cu întârziere. Așadar, le cer scuze și reprezentanților Consiliului. Am fost la o altă reuniune. Mi s-a spus că s-a vorbit mult uh, raportul uh, legat de concediu de maternitate care e blocat la Consiliu și aș dori să spun reprezentanților Consiliului din partea Danemarcei că am multă înțelegere pentru poziția Consiliului, pentru că, din păcate, și unul dintre noi am avertizat aici, din păcate, e o barcă încărcată excesiv, cel puțin aici din partea Comisiei și, din păcate, și în ciuda acestei supraîncărcări a bărcii, acest raport s-a bucurat de o majoritate în plenară pentru că nimeni n-a avut curajul să spună deschis că cu un astfel de raport nu avem nicio șansă de a reuși un progres în materie de protecție maternității. Dacă această comisie n-ar fi făcut acest exces, de, sunt convinsă că am fi reușit uh, să avem un rezultat în ce privește directiva de protecție a maternității și un progres poate un mic progres, dar oricum un progres, ceea ce este esențial pentru statele membre care se regăsesc la minimul prevăzut de directiva în vigoare. Nu putem să reușim totul într-un raport. Iată de ce Consiliul nu știe ce să facă cu raportul respectiv și vă spun acest lucru și spun că înțeleg, pentru că nu că am fi împotriva unei îmbunătățiri a standardelor minime de protecție a maternității, din potrivă, dar în politică trebuie întotdeauna să știi ce se poate realiza și ce nu se poate realiza. Deja președinția spaniolă cu ceva timp în urmă mi-a spus, dacă adoptați acest raport în forma actuală, n-are rost. Pentru că trece dincolo de ce se poate realiza și ce e fezabil. Vrem să îmbunătățim protecția maternității. Concediul parental e o altă directivă. Concediul de paternitate o să vină în viitor, e o altă propunere dacă amestecăm totul, trebuie să înțelegem că nu ajungem nicăieri. Talleyrand a spus, tot ce exageră este lipsit de importanță. Raportul este lipsit de importanță, e greșeala majorității de aici și a majorității din Parlament. Uh, uh, Mulțumesc. Eh, Așadar, aș dori acum să dau o posibilitate să răspundă ministrii și apoi o să trag niște concluzii. Nu știu cine vrea să înceapă. First of all, vil jeg gerne have lov til at takke for en mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest salut călduros și prietenesc. Nu credeam că e atât de plăcut să te întâlnești cu europarlamentarii. Mi s-a spus că de obicei e mult mai dificil, deci vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de bună. Cred că în mare măsură dorim aceleași lucruri și aceasta e condiția prealabilă a unei bune colaborări. Acolo unde nu ne atingem obiectivele poate atât de rapid cât ne-am dorit, dar dacă menținem aceste obiective, împreună putem uh, obține rezultatele necesare lună de lună, an după an, indiferent de cât de mult timp e nevoie. S-au făcut destul de multe comentarii în legătură cu directiva cu privire la maternitate și m-am bucurat să primesc această scrisoare pe care am primit-o astăzi și m-am bucurat să aud comentariul domnului Tarabella în legătură cu nevoia și dorința de a demonstra flexibilitate, flexibilitatea necesară. Am auzit și alte câteva glasuri care spuneau că vor un dialog real, o reală discuție cu Consiliul. Aș vrea să repet ce am spus mai devreme nu va servi interesul nimănui că nu avem nicio discuție între Consiliu și Parlament. Așadar, o să îmi dau toată silința să utilizez președinția daneză pentru a încerca să fac să funcționeze această cooperare. Și apoi va trebui să vedem dacă putem ajunge la un compromis cu privire la conținut. Dar înainte de a ajunge în acel punct, trebuie să începem să discutăm unii cu alții din nou. Și trebuie să recunoaștem ce e în spatele dorințelor dumneavoastră din Parlament ci cred că ce stă în spate este această dorință sinceră de a îmbunătăți condițiile concediului de maternitate în ce privește egalitatea, echilibrul dintre viața profesională și cea de familie și îmbunătățirea drepturilor sociale. Și cred că și Consiliul ar trebui să fie bucuros să recunoască acest lucru, dar în același timp și dumneavoastră trebuie să recunoașteți și să înțelegeți realitatea politică, și anume că Consiliul trebuie să ajungă la un numitor comun între cele 27 de state membre. Sunt multe elemente în joc. Avem moduri diferite de a ne urmări sau promova politica de ocupare a forței de muncă, diverse modalități de a stabili salariile. Unele țări fac acest lucru prin legislație, altele prin contracte colective de muncă, unde au și prevederi despre concediu de maternitate și sunt dezacorduri politice interne la Consiliu în legătură cu importanța concediului de maternitate și viteza cu care vrem să facem ceva în acest sens. Punctul important de pornire este să recunoaștem ce stă la bază sau în spatele Consiliului și a intențiilor Parlamentului și apoi vom putea avea o discuție sinceră și măcar va fi un pas în direcția cea bună, ca apoi să putem începe împreună să lucrăm la un compromis pe conținut, unde aud că dumneavoastră într-adevăr doriți să ajungem. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Apoi am fost întrebată ceva în legătură cu îmbătrânirea activă. Ce facem pentru ca unele femei care au ajuns la o anumită vârstă să poată să continue să rămână active. Am auzit, am avut recent o conferință la Copenhaga pe tema îmbătrânirii active și aș vrea să repet ce am spus și acolo. Și anume că dacă dorim ca europenii să lucreze mai mult, trebuie să înțelegem cu toții faptul că nu e vorba doar că vrem sau nu ci dacă se poate sau nu, dacă pot sau nu. Deci va trebui să discutăm mediul de lucru, drepturile de bază pe piața muncii, în același timp cu discuția despre îmbătrânire activă. Dacă ai avut un loc de muncă necalificat de la 17 sau 18 ani, e foarte greu să rămâi mai mult pe piața muncii E cu totul altceva dacă ai avut o, uh, un loc de muncă, să zicem, de pregătire superioară, unde fizic vorbind locul de muncă nu e dificil. Deci echilibrul apoi între viața de familie și viața profesională, un nivel adecvat de calificări, acestea sunt tot atâtea condiții prealabile pentru ca europenele și europenii să poată să lucreze mai mult. Unii ați menționat problema sărăciei. lipsa sau lipsurile în ce privește contribuțiile la pensii și cred că e foarte important să avem un obiectiv comun aici. Să mărim uh, ocuparea forței de muncă a femeilor în Europa, atât a bărbaților cât și a femeilor, dar în special a femeilor. Nu știu dacă e un lucru pe care să-l putem trata numai pe plan european. Probabil că nu, trebuie să avem acest obiectiv comun dar uh, trebuie să avem și o discuție deschisă între statele membre în legătură cu modul în care tratăm această chestiune. Și aș vrea să spun aici că nu e nicio îndoială problema creșelor, a îngrijirii în timpul zilei sunt foarte importante și au un impact asupra cât de mult pot femeile să petreacă în uh, viața profesională. Dacă putem da un nivel de înaltă calitate al îngrijirii copiilor, atunci femeile nu vor uh, trebui să părăsească viața profesională și viceversa. Deci sunt mulți factori în joc. Aspecte pe care le putem trata pe plan european, iar altele pe plan național. Și apoi aș vrea să spun în concluzie că mă bucur să aud că sunt aceste speranțe atât de ridicate față de președinția daneză. Dacă vom fi la înălțime sau nu, nu știu, o să vedem în următoarele luni. Noi ne vom da toată silința în acest sens și aș vrea să spun că pe baza discuțiilor de astăzi, președinția nu se simte singură și dacă putem continua cu această colaborare între Parlament și noi, atunci vom putea progresa și, desigur, că în actuala criză financiară această președinție va trebui să fie cât mai activă. Deci vă mulțumesc pentru contribuție, idei și discuția foarte bună de până acum. Desigur că sunt întru totul de acord cu colega mea și în special cu ultima observație, dar vreau și eu să dau niște răspunsuri concrete la unele întrebări. Domnul Romeva a întrebat despre Fondul Social European și negocierile în legătură cu nou regulament pentru Fondul Social European din 2014 până în 2020. E bine, responsabilitatea pe care o am eu, sau de fapt nu a mea, ci a ministrilor europeni, la Consiliu încearcă să ajungă la o poziție comună care să fie baza negocierilor cu Parlamentul. Toate propunerile și comentariile sunt binevenite, dar până când Consiliul nu are o poziție comună, chestiunea nu poate să fie negociată în mod oficial cu Parlamentul. În ce privește întrebările legate de cote, Consiliul sprijină participarea egală a femeilor și bărbaților la toate nivelurile, în toate domeniile, în ce privește procesul decizional pentru a putea utiliza toate talentele disponibile în Europa. În concluziile Consiliului de pe 7 martie anul trecut, în ce privește pactul de egalitate din perioada 2011-2020, Consiliul sprijină intensificarea poziției financiare a femeilor și participarea egală în procesul decizional și dacă există o propunere cu privire la cote sau alte măsuri de a mări numărul de femei în Consiliile de Administrație, acestea vor fi discutate la Consiliu. După cum precizam, președinția daneză va iniția o dezbatere atât în ce privește subreprezentarea femeilor în Consiliile de Administrație, la Consiliul EPSCO de pe 17 februarie, cât și unele schimburi de la Consiliu care vor face parte apoi din uh, abordarea Comisiei în legătură cu rapiditatea cu care trebuie să facă ceva despre participarea egală a femeilor și bărbaților în Consiliile de Administrație. Colega mea a vorbit despre un punct referitor la această discuție. Atitudinea mea de aici este că ceva trebuie să se facă răbdarea mea se apropie de limită pentru că nu se întâmplă nimic. Apoi, în ceea ce privește uh, întrebarea domnului Nielsen, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru mulțumiri și pentru laude. Îi mulțumesc și domnului Tarabella. Mainstreamingul este desigur necesar pentru o mai mare egalitate în întreaga Uniune Europeană ceea ce e adevărat și în ce privește aspectele climatice și legate de transporturi și succesul legalității depinde de autoritățile publice, de includerea autorităților europene și includerea aspectelor de gen. Să nu vorbim doar despre cetățeni ca noțiune abstractă, ci despre bărbați și femei. Și e vorba de activități specifice, de obiective politice și e necesar să avem cunoștințele adecvate din statistică pentru avea contextul necesar și statistici de mediu. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea pe care am avut-o. Stimați colegi, membrii Parlamentului, mulțumesc domnului președinte pentru o dezbatere excelentă. Știu că vorbesc Eh, și în sentimentul colegii mele să vă spun că a fost o adevărată plăcere și onoare să fiu astăzi aici. Stând aici, mă gândeam la faptul că e o ocazie unică, odată în viață ai această șansă, pentru că data viitoare, când va veni președinția daneză, va fi peste 30 de ani. Nu știu dacă peste 30 de ani o să mai vin aici, dar Sper că data viitoare când vin nu va trebui să reluăm aceeași discuție. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes tuturor! Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, domnule ministru. Nu puteți pleca încă. Aș vrea să conchid prin a spune, vă rog să păstrați liniștea și să vă așezați. Hello. Eh, eh, jag vill avsluta det Aș vrea să închei acest punct spunând că eu n-am adresat întrebări miniștrilor dar pentru că am avut o listă atât de lungă de vorbitori și doream să dau șansa tuturor celorlalți să pună întrebări. Dar, mai presus de toate, eu m-am întâlnit deja de două ori cu ambii miniștri și am avut ocazia să discut uh, aspectele importante pentru Parlament. Deci, pe baza pozițiilor Parlamentului am uh, discutat chestiunea de importanță pentru noi cu acea ocazie. Acum, din nou, un apel la liniște și ordine în engleză. Din nou, suedeză, mulțumesc foarte mult. Așadar, când m-am întâlnit cu miniștrii. Una dintre chestiunile cele mai importante pe care le-am discutat a fost poziția Parlamentului European în legătură cu violența împotriva femeilor, de faptul că avem nevoie de o strategie când discutăm cu Comisia pentru a avea o strategie să nu fie o politică prea fragmentată când m-am întâlnit cu doamna ministru Fredriksen, desigur că am discutat despre concediul de maternitate, importanța, semnificația acestuia și mă bucur foarte mult că doamna ministru Fredriksen s-a angajat să depună toate eforturile posibile și domnul Sarin în domeniul lui. Mă bucur de asemenea că Președinția daneză acordă atâta importanță schimbărilor climatice, mediului înconjurător. După cum am auzit că am discutat domenii care de obicei nu sunt considerate că ar face parte dintre, sau face parte din egalitatea între bărbați și femei. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezență, pentru participare. A fost extrem de valoros pentru noi toți să putem discuta aceste aspecte atât de constructiv. Doamna Fredriksen a spus că ne-ați acordat mult timp. Răspunsul meu a fost da, numai că asta e o comisie unde ne place să vorbim, să punem întrebări. Acum înțelegeți de ce am pus aproape două ore la dispoziție. Deci, încă o dată, multe mulțumiri pentru prezența de astăzi. No, no.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 go with the committee meeting and Okay. Uh, uh, hello everybody. În regulă, vă rog, cei care doriți să faceți conversație, uh, sunt rugați să o faceți în afara sălii, pentru că trebuie să începem să votăm. Așadar, Vă rog, cei care doriți să stați de vorbă, să faceți conversație, puteți să faceți acest lucru în afara sălii. Încă o dată. Cine vrea să stea de vorbă, poate să stea de vorbă în afara sălii, trebuie să începem uh, votarea. And we, we're now moving on to Acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei uh, Pieti Kainen. Vă rog, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor politice și în special raportorilor din umbră care Uh, cu care am avut o cooperare foarte bună și am avut amendamente foarte bune. Mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere și pentru abilitățile lingvistice uh, care au dus la realizarea acestui compromis, uh, compromis foarte bun. Apoi, înaintea votului aș vrea doar să vă atrag atenția asupra două lucruri. Mai întâi, a fost uh, un efort foarte mare din punct de vedere uh, juridic și lingvistic ca să găsim formulări la unele dintre amendamente pentru a ține seama de diferite sisteme electorale și de responsabilitățile diferitelor uh, partide politice și când a fost posibil, am uh, aplicat uh, sistemul de cote, dar n-a fost posibil peste tot. Așadar, cu amendamentele de compromis, uh, puteți vedea cel mai recent compromis care a fost realizat cu grupurile politice. Am acordul socialdemocraților, ALDE, Verzilor și GUE, NGL, deși N-am avut uh, șansa să introduc pentru că s-a realizat în ultimul moment acordul. Pe listele de vot veți vedea lista amendamentelor orale uh, asupra cărora am căzut de acord. Nu cred că mai e nevoie să le citesc, le vedeți acolo și, cum spuneam, sunt agreate de, de toate grupurile politice. Așadar, încă o dată mulțumesc tuturor și sperăm că după voturi putem uh, începe să discutăm cum să facem acest conținut să progreseze. Mulțumesc! Îmi cer scuze, o întrebare tehnică. Uh, aș dori să votez, dar uh, nu am cartela, deci vă rog să-mi, să mă numărați și pe mine la vot, până vine asistenta cu cartela. În regulă. Deci sunt două persoane care nu au cartele de vot. Domnule președinte, în cazul meu problema este că mi-am uitat cardul acasă, deci vă rog să mă luați în considerare și pe mine, că nu am și să luați în considerare faptul că nu am cartele de vot. În regulă, sper că nu va fi nicio problemă. Uh, cei care ne ajută aici, care lucrează pentru noi, sunt foarte eficienți. În regulă. Ok, deci o să-i o să numărăm separat pe cei care nu au cartelele de vot. Așadar, începem votul, începem cu amendamentul de compromis 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Asta înseamnă că amendamentele 35, 34, 33, 37 și 36 sunt caduce. Trecem la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă? abțineri, adoptat. 38 și 39 sunt caduce. Amendamentul 40. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48 până la 49, 46, 43, 45, 44, 42 sunt caduce. Trecem la amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 56 este caduc la fel 59, 58, 54, 55, 53, 50, 52, 57 și 51. Votăm amendamentul uh, 60, nu mă scuzați, se va vota mai târziu pe el. Vom vota compromis, amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 61 și 62 sunt caduce. Votăm amendamentul 62. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm electronic. Votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, în regulă, verificăm amendamentul 65. Votul este deschis. PP are o cartelă uh, excedentară. Nu? Acum e în regulă. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Amendamentul 66, amendament oral. Este de acord Comisia să votăm acest amendament în regulă? obiectați. Atunci ne întoarcem la lista obișnuită de amendamente. Amendamentul eh, cine este pentru? Nu. E doar o persoană în comisie care obiectează, deci votăm amendamentul original 66. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 66, votul este deschis. Votul este închis. Sunt prea mulți deputați PPE care votează. Un deputat PPE n-ar trebui să voteze. Da. Cu doamna Corața sunt doi în plus. Nu, acum, acum e ok, sunt doar 13 membri. Yes, it's adopted. On one vote. Se adoptă cu diferență de un vot. Nu. Sunt doi oameni care votează fără cartele și au votat pentru, deci este 16 la 15 și este adoptat. În regulă. Trecem acum la amendamentul 67, nu, mă scuzați, 69. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, încă o dată. 67. Așadar, încă un amendament oral. Are cineva obiecții? Da. Deci votăm amend- amendamentul original 67. Cine este pentru, vă rog ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. Amendamentul 69. Cine este pentru, vă rog ridicați mâna. Cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Asta înseamnă că... Nu, amendamentul 68. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 este caduc, votăm 71. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotriva, abțineri, se respinge. 72 e caduc. 76 la fel. Votăm 74. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna împotrivă, abțineri, adoptat, cred. Amendamentul 73 e retras. Amendamentul 75 este de asemenea caduc pentru că s-a adoptat 74. Trecem acum la amendamentul de compromis 8 Cine este pentru, vă rog ridicați mâna, împotrivă, abține, se adoptă. Asta înseamnă că amendamentul 77 și 78 sunt caduce. Compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Asta înseamnă că amendamentele 82, 79, 80 și 81 sunt caduce. Compromisul 7, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84, 85, 86, 87 și 83 sunt caduce. Amendamentul 88, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 este caduc. Nouăzeci, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 este caduc, 95 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 93. Votul este deschis. EPP has won too much. Se pare că avem un vot prea mult. Votul se închide. Se respinge. Amendamentul 96, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Votul este deschis. La amendamentul 96 verificăm așadar. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat, clar. 97 este caduc. Deci votăm 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100 este caduc. 101. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. 102 în regulă. Votul este deschis la 102. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că 103 și 60 sunt caduce. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că 105, 106, 108, 107 și 104 sunt caduce. Votăm amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 109. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 113. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112 este retras. Trecem la 111. 111. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 111. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Domnule președinte, am o problemă cu echipamentul meu de vot. Pentru că atunci când votez împotrivă, iese abținere. Deci tocmai ce am votat nu și când am apăsat pe buton, mi-a apărut abținere. Deci se aprinde lumina de la abținere. Deci probabil că... Nu. Nu, nu. Dacă e neclar, puteți să ne arătați cu mâna, cum votați, ca să... Dacă aveți probleme... Deci e o problemă cu echipamentul de vot. Nu, el funcționează doar că eu apăs pe împotrivă și el apare... Deci butonul de roșu, butonul pe care votez împotrivă nu apare. Dar asta oricum n-a schimbat nimic la acest vot. Deci, 110. Cine este pentru, vă rog ridicați mâna. Împotrivă abțineri. Verificăm electronic și nu pentru că i-am promis eu domnul Tarabela. Votul este deschis la 110. 110. Votul este închis. It's clearly adopted. Este adoptat în mod clar. Amendment. Amendamentul 114 este caduc. Votăm 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 caduc, 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înseamnă că 121, 122, 123 și 131 sunt caduce. Votăm acum amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 e caduc, 128 la fel. Deci vom vota 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 caduc. Votăm 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi avem la acest uh, amendament o completare orală din partea doamnei Sirba Pietikainen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 cu un amendament oral Vă rog să-mi spuneți dacă e cineva împotrivă. Îl respingeți? Atunci votăm forma inițială a amendamentului. 16. Forma inițială. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, compromisul 1, președintele spune că trebuie să-și schimbe ochelarii. Amendamentul 1, oricum, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 20, 21 sunt caduce. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 25 sunt caduce. Votăm acum 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 și 32 sunt caduce. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi avem referirea 7 cu un amendament oral. Deci să-mi spuneți dacă e cineva împotrivă. Ce surpriză, dumneavoastră sunteți împotrivă. Doamna Pietikainen dorește să ia cuvântul. Respect dreptul colegilor de a se opune la amendamentele orale, dar aici nu adăugăm niciun fel de conținut, nu schimbăm uh, uh opinia politică, ci doar adăugăm o uh, menționare a rezoluției uh, adunării generale a ONU. E pur tehnic, vă rog să acceptați. În ciuda farmecului și elocvenței dumneavoastră, eu uh, mă opun acestei declarații pe care o consider politică, am dreptul să o fac, după cum s-a spus, la plenară uh, am depus și eu un amendament oral foarte important despre drepturile prizonierilor și PP-ul s-a opus. Vreau doar să se știe. Nici o problemă, aveți dreptul să vă opuneți. So, uh, yeah, but I, I, I don't think we nu trebuie să discutăm. Aveți dreptul ca membru să reacționați, să vă opuneți. Aceasta este procedura, conform uh, regulamentului de procedură. Deci, haideți să trecem la amendamentul 2. Aveți cuvântul. Îmi pare rău, dar dacă nu modificăm acest lucru printr-un amendament oral, înseamnă că noi toți suntem într-o poziție destul de stupidă, pentru că noi am votat pentru rezoluția respectivă. Ce dacă n-am vrut să o corectăm printr-un amendament oral? E o situație bizară. Eu accept acest principiu, ce spune colegul, dar uh, e o problemă tehnică. E, rezoluția este greșită. Nu trebuie să discutăm procedura acum noi și toți cei interesați pot depune amendamentul oral respectiv la plenară, mai târziu. Un amendament obișnuit. Nu va fi nicio problemă dacă uh, adăugați această completare. Unu, una e aspectul politic, alta este aspectul procedura, procedural și procedurile sunt aici clare. Amendamentul 2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 și votăm apoi întreaga rezoluție. S-a deschis votul. The vote is now... S-a închis votul. Adăugăm încă două voturi, bineînțeles. 26 de voturi. Pentru propunerea se adoptă felicitări doamnei Pietikainen pentru o treabă foarte bună. Trecem acum la următorul punct pe care trebuie să-l votăm. Este vorba de descărcarea pentru bugetul european, secțiunea 3, și dau cuvântul doamnei Matera, doamna raportoare. Mai simplicemente pe ringrațiare tu... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voiam doar să mulțumesc tuturor celor care au colaborat la realizarea acestor două avize. Sper că în următoarele zile va fi posibil să ne concentrăm asupra politicilor prioritare pentru Parlament. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra liniilor bugetare ă, dedicate comisiei noastre. Sper ca pe viitor să avem un buget mult mai mare și mai echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc, începem votul în legătură cu această propunere. Votăm alineat, la alineatul 2, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Este clar. Alineatul 3 nu se votează. Și trecem la amendamentul 2. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge, este clar. Și avem apoi votul final, electronic, proiectul de aviz, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 3. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult raportoarei. Și apoi mai avem încă un aviz. Îi dau din nou cuvântul raportoarei, doamna Matera. Doriți să interveniți? Nu? Bine. Atunci trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. Eu ar fi trebuit să vă spun, poate, dar n-am fost atent. Votul s-a deschis la amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Mă scuzați, mă scuzați, e caduc, aveți dreptate. Trecem la 3. Pentru, ridicați mâna, vă rog, împotrivă, abțineri, se respinge, este clar. Se solicită verificarea. Verificăm amendamentul 3. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Uh, amendamentul 4. Votăm acum amendamentul 4 pentru, vă rog să ridicați mâna, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi votăm rezoluția în sine, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc raportoare pentru aviz, doamnei Matera. We now moving on and... Mergem mai departe, vă rog frumos dacă doriți să părăsiți reuniunea, vă rog să plecați în liniște ca să putem continua această reuniune. And I'm also going to swap over now because the... Și voi eh, vorbi din nou acum suedeză pentru că s-a terminat votul. Okay, are we ready to continue? And I now swap over to Swedish, so... Vom continua, voi trece la limba suedeză. Vă spuneam, așadar, că am terminat voturile și trecem la punctul 14, modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa. În primul rând, dăm cuvântul domnului Cescova. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Doamne Cescova. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaj. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului de la Comisia de Cultură și Educație, care a pregătit acest raport. Mă bucur să pot și eu să-mi aduc contribuția sub forma acestui aviz. Aș dori în primul rând să-mi cer scuze față de raportorii din umbră. Mi se spusese că trebuie să pregătesc acest aviz uh, cu foarte puțin timp uh, înainte, abia săptămâna trecută la Strasbourg am aflat. Am uh, făcut tot ce am putut, însă am observat că chiar și astăzi pe pagina de internet a comisiei noastre nu este tradus avizul în alte limbi. Nu am putut așadar să discut aceast, acest aviz cu nimeni. P pentru că, se pare, Comisia de Cultură și Educație dorește să voteze raportul cât mai repede. După cum v-am spus, am făcut tot ce am putut și sper că va fi posibil să discutăm cu raportorii din umbră un pic mai târziu și aștept cu nerăbdare comentariile lor. Am să fac doar câteva observații de ordin general în legătură cu acest raport și v-aș prezenta uh, de ce am vrut eu să introduc aceste chestiuni în raportul nostru. Pentru că, în primul rând, cercetarea și educația sunt foarte importante pentru creșterea economică, nu există nicio îndoială. Conform datelor Comisiei, universitățile europene au încă un potențial imens care nu este suficient folosit de aceea, Comisia în uh, perioada de finanțare 2014-2020, care va fi discutată, adică cadrul financiar va fi discutat, uh, se prevede un buget important pentru educație, cercetare și inovație. Aș dori să subliniez faptul că subiectul acestui raport seamănă foarte bine cu un raport pe care l-am mai discutat și care se referea la femei și la reprezentarea acestora în domeniul științei și al cercetării. Evident, acest lucru se suprapune cu lucruri pe care le-am mai discutat legate de știință și de cercetare. Revenind la propunerea Comisiei, pachetul Comisiei include și modernizarea sistemului european de învățământ universitar. Și aș dori aici să menționeze programul Erasmus, care susține mobilitatea studenților din învățământul superior. După părerea mea, în Europa integrată de astăzi, mobilitatea este o condiție preliminară pentru succesul pe piața muncii. Conform spuselor comisiei, trebuie să se uh, sporească numărul de absolvenți la toate nivelurile de învățământ superior. Potențialul nu este suficient utilizat și acest lucru influențează și abordarea socială și, de asemenea, diferențele dintre femei și bărbați. Eu m-am concentrat asupra unor aspecte care mi se par vitale. E vorba de proporția de femei din cercurile academice, care într-adevăr a crescut, însă cu cât nivelul de învățământ e mai ridicat, cu atât femeile sunt mai puțin reprezentate. Această segregare nu are doar motive istorice, ci și uh, este legată de structura universităților. În cercurile academice, foarte adesea uh, sunt predominante idei tradiționaliste privind separarea uh, genurilor, separarea rolurilor în funcție de gen, ceea ce se reflectă și în alegerea uh, domeniilor de studiu. De exemplu, la știi, când e vorba de științe sau de matematici, uh, se consideră că bărbații sunt mai potriviți și că pe femei aceste subiecte nu le interesează. Însă eu cred că, de fapt, uh, tradiția este cea care influențează aceste alegeri. Numărul de femei absolvente de astfel de facultăți este mult mai mic decât cel de bărbați, ceea ce se vede și pe piața muncii. Este absolut evident în știință, în cercetare și în domeniul academic. De aceea, femeile trebuie să fie mai mult reprezentate în organele decizionale de la nivel universitar. Foarte adesea, atunci când se aleg femei pentru posturi de răspundere, uh, procedura nu este una obiectivă. Ar trebui însă ca această procedură să fie uh, una foarte precaută și să se respecte principiile de egalitate. Femeile se mai confruntă și cu alte probleme. Femeile din învățământul universitar trebuie să-și întrerupă cariera adesea din cauza îndatoririlor de familie și problemele sunt și mai grave dacă ambii parteneri provin din mediul academic. În viitor ar trebui să ne concentrăm asupra unor instrumente care să susțină uh, echilibrul dintre viața profesională și viața familială, inclusiv în familiile în care ambii parteneri studiază sau uh, sunt implicați în știință sau în cercetare. Cred că acest lucru va contribui și la uh, competitivitatea universităților europene și va ajuta uh, atragerea unor candidați de vârf. Doresc să subliniez încă o dată că am avut foarte puțin timp pentru a pregăti acest aviz și de aceea aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră pentru a le include mai târziu un aviz. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. Well, uh, I read it with interest, I must say. Am citit cu interes. Îi mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru că a făcut o treabă bună într-o perioadă atât de scurtă de timp. Aș vrea să subliniez sau să fac două observații în legătură. Faptul că mă întreb dacă statele în care un număr redus de femei participă la consilii decizionale, dacă menționez acest, mie nu mi-ar plăcea. Aș vrea să se șteargă numele acelor țări. Mă întreb dacă un astfel de aviz sprijină ideea. Am putea transforma formularea. Asta e doar o propunere. Aș putea să o propun ca amendament și să o examinați. Sunt de acord cu majoritatea următoarelor articole. Apoi am niște comentarii la punctul 3. Înțeleg întregul concept, dar cred că formularea de revizuire a criteriilor de promovare în poziții de vârf uh, sau de conducere în cercetare nu mi se pare foarte adecvată pentru femeile care s-au luptat din greu Mm, să devină profesori universitari sau în funcții similare. Aș da mai degrabă vina pe infrastructuri care nu ne permit să fim în stare să ni se ceară aceleași criterii în conformitate cu valori obiective. Așadar, aș regândi sau aș reformula articolul 5, pentru că mi se pare că noi, bietele femei, avem nevoie de criterii noi sau ar trebui să țină cont de faptul că fiind femei avem și alte obligații. Eu aș prefera ca criteriile să fie aceleași și alte infrastructuri să sprijine femeile pentru a deveni profesoare. Pentru că merită, nu pentru că ar fi femei, ci pentru că răspund cerințelor științifice ale profesiunii. În rest, sunt de acord. Ar trebui de asemenea să includem cumva posibilitatea grupurilor minoritare cum ar fi refugiații, să învețe cursuri de limbă și la nivel universitar și să aibă posibilitatea, să există posibilitatea pe milor mai în vârstă să participe la programe de învățare permanentă pe toată durata vieții. Altfel, chestiunea principală cred că este să adăugăm la programa de învățământ universitară studii de gen, atât în faza de dinainte de obținerea licenței, cât și după aceea. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu sugestiile domnului raportor. Deocamdată asta doream să vă spun și vă mulțumesc. Gonan Altcineva mai dorește să intervină? Se pare că nu. Atunci, uh, doamna raportor, nu? Comisia dorește să spună ceva? Una dintre reprezentantele comisiei dorește să intervină? Aveți cuvântul? Mulțumesc. Din perspectiva Comisiei, dimensiunea de gen este importantă, după cum a fost subliniat în comunicarea de pe 20 septembrie, în special în ce privește oportunitățile femeilor de a promova la niveluri superioare, în nivel universitar și academic și de a conducere, ceea ce a fost deja reflectat și salutăm foarte mult. I så fall går ordet tillbaka till fru Cheskova. Și acum, doamna raportor. Ja děkuji ještě jednou za slovo. A... Mulțumesc că am dat din nou cuvântul. Vă mulțumesc pentru comentarii. Mă aștept că vor fi reflectate în amendamente când le veți înainte și voi încerca să le utilizez pentru a îmbunătăți acest aviz. Iar ultimul comentariu din partea Comisiei Europene a fost foarte clar. Asta era tot ce doream să mai spun. Președintele, trebuie atunci doar să mai precizăm calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 februarie se va vota la Comisia de Cultură pe 29 februarie, noi pe 27-28 și în plenară în aprilie. Ajungem la sfârșitul acestui punct. Trecem la punctul 15, care se referă la sprijinirea egalității întreaga lume și politica europeană și aș dori să-i dau cuvântul doamnei Jimenez. Mulțumesc. E un proiect de aviz privind drepturile omului în lume, raportul anual și cred că importanța este de a spune că la început era pentru perioada 2010, cum s-a îndepărtat uh, data și deci am putea include ceva ce nu s-a întâmplat în 2011. Acum e o abordare mai generală și putem vorbi și despre lucruri care s-au întâmplat în 2011. Important când depuneți amendamente să țineți cont și de acest lucru. O să vă prezint o abordare generală la ce m-am gândit și apoi o abordare mai concretă. În abordarea generală mă refer la discriminarea împotriva femeilor spun că aceasta nu se poate justifica pe motive politice, religioase sau culturale. De asemenea, mi se pare inacceptabil violența sexuală sub forma violurilor în masă, a traficului de persoane și alte forme de abuz sexual care le, fac, le cad victima femeile și copiii, care sunt în continuare utilizate ca tactică de război în zone și regiuni de conflict din întreaga lume subliniez în special aceste violuri în masă ca tactică de război. De asemenea, cred că dacă ești femeie, trebuie să joci un rol cheie în uh, pacificare după încheierea conflictului, ce privește reconcilierea, procesul de reconciliere și reabilitare. Trebuie să recunoaștem acest rol și să încercăm să-l promovăm și să vedem cum pot femeile să contribuie în acest sens. Vreau să spuneți în special siguranța copiilor, mai ales a fetelor în lumea a treia și drepturile lor, pentru că adesea sunt încălcate. Acum niște puncte mai specifice aș vrea să subliniez. Rolul ONU în apărarea drepturilor femeilor și salut uh, ființarea organismele Uniunii Europene și cer uh, Uniunii Europene să profite de expertiza de la ONU. Am inclus și am discutat despre revoluția din Egipt, Tunisia, Libia, așa numita primăvară revoluționară arabă. Femeile joacă un rol vital în lupta pentru libertate, democrație și drepturi mai multe pentru fete și femei. Acest raport se referă v-am spus la 2010, dar a putea include și aceste aspecte arabe, revoluția din primăvara arabă. În plus, femeile să confruntă uneori cu problema căsătorilor forțate. Mă îngrijoresc în special aceste căsătorii prea timpurii sau forțate în Europa, familii care trimit Ficile, chiar dacă au crescut în Europa, le trimit apoi în țările lor, Tunisia sau Egipt, pentru a se căsători cu bărbații în vârstă și mi se pare foarte important să se evite sau să facem ceva pentru a contracara aceste căsătorii forțate. Sunt foarte conștientă și de problema mutilării genitale și violența sexuală în conflicte și traficul de uh, ființe umane care trebuie contracarate. Apoi rolul activ al instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Și am scris acest lucru în raport. Un alt aspect la care dorem să mă refer, încălcarea drepturilor femeilor în Turcia. Vorbim tot timpul de aderarea Turciei la Uniunea Europeană. E un lucru de mare îngrijorare pentru mine, tot de ce adresez un apel Comisiei să oblige Turcia să-și respecte obligațiile și dacă vrea să respecte standardele noastre privind drepturile omului, trebuie să verifice toate aceste aspecte. Ultimul comentariu se referă la utilizarea mai bună a premiului Saharov în uh, favoarea femeilor. Am putea avea o rețea pentru a aduce în lumină drepturile femeilor și apărătoarele lor ar să fie mai active utilizând această rețea. Un altul, lucruri care aș vrea să mă refer în încheiere. Am scris aici despre avorturile selective. Sunt țări precum China care utilizează avorturile selective atunci când mama urmează să dea unei fiice, o obligă să facă avort. Și mi se pare important. Ieri am discutat cu raportorii din umbră și mi-au spus ca unele idei de amendamente și le aștept uh, cu o nerăbdare și să văd ce pot face pentru a îmbunătăți avizul. Și acum uh, puteți să luați cuvântul pentru a face unele sugestii. Doamna după o scurtă declarație. Sunt raportor din umbră pentru Alianța Progresivă a Socialiștilor și Democraților Cred că acest proiect de aviz acoperă explicit toate chestiunile pertinente pentru a da mai mare putere femeilor din lumea a treia, pentru a depăși stereotipurile, violența împotriva lor, violurile în masă, traficul de persoane și alte forme de abuzuri sexuale și alte forme de discriminare. E foarte important ca Uniunea Europeană strategia privind drepturile omului să fie reflectată în legislația țărilor terțe și cred că Uniunea Europeană poate să joace un rol foarte important în consultarea acestor țări terțe cum să introducă politici și mecanisme receptive la gen pentru a da egalitate femeilor în procesul decizional pentru a depăși aceste obstacole în diverse sectoarele vieții. Personal, o să propun niște amendamente. Unul se referă la faptul că în Turcia, în ciuda diverselor schimbări care se întâmplă, așa numitele omoruri de onoare continuă să se producă și e problema cu femeile. Sunt multe încălcări ale drepturilor omului. Când am vizitat Turcia, am ascultat ce au de spus uh, ONG-urile și organizațiile de femei. Un amendament la paragraful 5 și, de asemenea, în ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, vrem să promovăm implementarea acestor obiective pentru că progresul e foarte lent, mai ales în chestiuni de relevanță pentru sănătatea mamei. Acestea sunt două dintre amendamente, poate o să mai avem unul sau două altele, dar chestiuni mai critice la, pe care ne vom concentra. Mulțumesc. Tack. Eh, eh, Președintele, mulțumesc. Doamna Jimenez, dacă dorește să spună ceva din nou, eu aș vrea pe scurt. Da, vreau să vă spun că termenul pentru amendamente este 2 februarie, după amiază și proiectul de raport va fi examinat pe 27 și prezentat pe 27 și 28 februarie. Asta era tot. Președinte, pentru că sunt și eu raportor din umbră aici, și m-am avut întâlnirea acestor raportori din umbră ieri. Și, desigur, o parte importantă se referă la sprijinirea participării femeilor la educație sănătatea reproductivă, sănătatea reproducerii și sănătatea mamei sunt aspecte foarte importante. E un raport excelent pe care l-ați redactat. Acum aș da cuvântul lui domnului Swan. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc, Michael Swan, de la Serviciul de Acțiune Externă. Un scurt comentariu în legătură cu avizul prezentat acoperă mai multe chestiuni foarte importante. E un domeniu în care Serviciul de Acțiune Externă are multe vești bune în sensul că în alta reprezentantă făcut promovarea și apărarea drepturilor femeilor o prioritate deosebită. Sunt diverse eforturi în pregătire acum. Iar în ce privește textul în varianta care l-am primit noi, uh, sub forma unei întrebări, unde se referă la raportul anual privind situația drepturilor omului în lume în anul 2010. Avizul nici în considerente, nici în celelalte alinate nu face vreo trimitere la raportul anual. Și mă întreb cum ar vedea comisia dumneavoastră relația dintre acest aviz și activitatea domnului Howard. Președintele, acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Jimenez pentru a încheia acest uh, subiect. Yes. Eh, eh, me, me decían la, que era por lo que nosotros lo Mulțumesc. Așa cum spuneam la început, raportul a ajuns târziu, ne-a fost înaintat târziu. Nu a existat nicio dată stabilită, dar ni s-a părut că cel mai bine ar fi să nu facem o referință foarte specifică la un anumit moment temporal, ci de aceea am introdus uh, subiectul primăverii arabe. Am făcut acest lucru intenționat, dar n-am uh, pus un reper temporal, pentru că uh, Parlamentul ar reacționat destul de târziu, dar ni s-a părut uh, important să acoperim anul 2011. Dacă am vorbit numai despre 2010, ar fi uh, incomplet. Așadar, n-am, n-am marcat niște limite temporale. Președintele, mulțumesc foarte mult. Așadar am uh, epuizat uh, lista vorbitorilor și vreau să subliniez, așa cum a spus și doamna Jimenez, că ultima zi pentru a depune amendamente este 2 februarie și vom vota pe 27-28, iar afetul va vota în martie și votul în plenară va fi în aprilie. Așadar am încheiat acest punct. Tocmai am uh, aflat că următorul nostru raportor este pe cale să ajungă. Așadar, uh, o să o așteptăm. Este ultimul punct pe ordinea de zi. O să așteptăm câteva minute.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 Okay, we then continue and I... Așadar, vom continua. Vă las câteva momente să vă trageți sufletul și uh, dacă sunteți gata, o să vă dau cuvântul uh, doamna Zuber, vă rog o să vorbesc în portugheză. În primul rând îmi cer scuze. Aveam de prezentat un proiect de raport la altă comisie, dar ce am întârziat. Să prezint câteva dintre linii directoare ale documentului pregătit de predecesoarea mea, doamna Figureido, privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Ah, portanto, uh, é neste, neste, neste documento de trabalho, portanto, consideramos que. Ah, în acest document de lucru exprimăm clar faptul că abordarea Comisiei în ce privește uh, problemele de gen dă naștere la mai multă flexibilitate când vine vorba de reacțiile la provocările viitoare adresate femeilor, dar pe de altă parte noi considerăm că există o lipsă de Uh, țintire și dedicare corectă a fondurilor pentru probleme legate de uh, egalitatea de gen și de drepturile femeilor. Așadar, considerăm că deși există o alocare pe obiectivele orizontale, am dorit să avem alocări specifice de resurse pentru problemele de egalitate de gen și de drepturile femeilor. Așadar, sunt două niveluri de alocare. Este un nivel specific și un nivel orizontal și acestea trebuie să se completeze unul pe celălalt. Deci suntem foarte îngrijorați să vedem o reducere a numărului de instrumente specifice, cum ar fi programul DAFNE, care are legătură cu probleme cum ar fi violența împotriva femeilor, Așadar, reducerea acestui, acestor instrumente și, de asemenea, uh, referințe la uh, mai puține la egalitatea de gen în programul uh, cadru. Practic, se fac pași înapoi și se pierd instrumente care nu sunt înlocuite de altele, de altele noi. Așadar, în ce privește propunerea cadrului multi, financiar multianual 2014-2020, cred că deocamdată în stadiul actual nu reflectă importanța uh, drepturilor femei și egalității de gen. De aceea am făcut o serie de propuneri. Pe de o parte, considerăm că trebuie să implementăm procedura bugetară în așa fel încât să luăm în considerare problemele de gen și de asemenea trebuie să avem un program uh, specific de finanțare pentru egalitate de gen și pentru drepturile femeilor și uh, trebuie cheltuiți banii pe aceste subiecte în cadrul politicilor interne ale Uniunii Europene și de asemenea avem nevoie de o generalizare a egalității de gen și o introducere a lor în diferite fonduri și programe specifice. O altă recomandare este că avem nevoie de alocarea unor fonduri specifice pentru anumite programe financiare și finanțare țintită a Institutului pentru Egalitate de Gen, Institutul European pentru Egalitate de Gen. Așadar, în concluzie, noi considerăm că decizia Consiliului privind uh, cadrul uh, financiar multianual trebuia să ia în considerare mandatul dat Comisiei pentru ca aceasta să adauge sume specifice Uh, dedicate implementării drepturilor femeilor și trebuie să ne asigurăm că există instrumente financiare suficiente pentru politicile legate de problemele femeilor. Și unul dintre cei mai importanți indicatori legați de modul în care banii vor fi alocați se referă la strategia pentru egalitate de gen și, de asemenea, trebuie să asigurăm bani și uh, pentru perioada de 5 ani de după încheierea acestei uh, strategii. De asemenea, considerăm că trebuie să creăm un program specific de finanțare pentru egalitatea de gen și pentru drepturile femeilor și asta va da o mai mare vizibilitate problemelor femeilor și va arăta că în toate activitățile Uniunii Europene și în toate politicile Uniunii Europene aspectele de gen sunt luate în considerare. Există și alte uh, preocupări legate de finanțarea unor ONG-uri și ale unor proiecte non-guvernamentale uh, și față de schimbările care uh, sunt uh, uh, schimbările pozitive pe care aceste ONG-uri le aduc prin activitatea lor. ONG-urile și sindicatele sunt forțe conducătoare în a, într-o schimbare spre bine și atunci și ele trebuie să primească finanțare pentru proiecte mai mici sau pentru proiecte comune deci ar trebui să fie bani nu doar pentru proiectele ca atare, ci și pentru activitatea zilnică a acestor organizații. Mai mult, când vine vorba de drepturile fundamentale și cetățenie, cred că trebuie să introducem prioritățile de egali- legate de egalitatea de gen și să avem un minim de finanțare pentru aceste programe și de asemenea trebuie să reintroducem uh, finanțare specifică pentru întărirea programului DAFNE care luptă împotriva violenței uh, de gen. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că fondurile regionale, fondurile structurale, au sume dedicate uh, activităților uh, legate de egalitatea de gen. De asemenea, uh, dorim fonduri dedicate pentru probleme legate de egalitate de gen în instrumentele, instrumentul pentru democrație și drepturile omului sau viitorul instrument european de stabilitate. În toate aceste instrumente trebuie să existe sume dedicate problemelor legate de egalitate de gen. Președintele, mulțumesc foarte mult. Am deschid uh, discuția. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Cescova. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Sunt raportor din umbră, așadar am câteva comentarii pe acest subiect. Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului, chiar dacă nu se află aici, și mulțumesc prin intermediul dumneavoastră pentru munca depusă. Comentariile mele se leagă de subiectele pe care deja le-ați menționat. Cred că aceste idei sunt foarte aproape de ceea ce gândesc și eu și mă bazez aici pe experiența mea în domeniul cercetării și în domeniul activității ONG. La comentariile generale, raportorul a menționat faptul că se reduce numărul instrumentelor, uh, cum ar fi DAFNE. Importanța Dafne este dincolo de orice dubiu și uh, odată ce am spus același, acest lucru, trebuie să și susținem o creștere a bugetului anual al acestui program specific. În general vorbind, trebuie să continuăm să susținem tipuri de programe care și-au dovedit uh, succesul și să creștem fondurile numai pentru astfel de programe. Altminteri, nu cred că Uniunea Europeană, în situația economică actuală, uh, va putea oferi o creștere substanțială a activităților privind egalitatea de gen. Așadar, dacă vrem să creștem fondurile în acest domeniu, trebuie să găsim alte domenii în care fondurile nu sunt folosite eficient și să facem economii de acolo și trebuie să spun că în Comisia de Control Bugetar s-au identificat o serie de astfel de domenii. Fondurile speciale alocate Institutului European pentru Egalitatea de Gen, după părerea mea, fondurile acestea trebuie să fie exact atât cât uh, este necesar să fie și să fie legate de angajarea de noi, de nou personal. Apoi, proiectele de finanțare pentru ONG-uri și proiecte. Raportarea menționează disponibilitatea susținerii financiare din partea Uniunii Europene pentru ONG-urile de talie mai mică și ONG-uri și că ONG-urile trebuie să aibă acces la granturi țintite în următorul cadru financiar ar trebui să fie posibil să se dea chiar și granturi de și mai mici dimensiuni la o gamă mai largă de ONG-uri, pe care, așadar mai multe ONG-uri să aibă acces la acești bani. Eu cred că exact aceste ONG-uri sunt uh, piatra de temelie a activității noastre. Cred că ele, ei sunt cei care acționează pe teren. Și ultimul meu comentariu, egalitatea de gen uh, are legătură în mod clar cu familia sau cu copii și cu facilitățile de îngrijire, ar, am putea eventual să ne gândim uh, să includem aceste lucruri în documentul nostru. Ar putea să există un punct dedicat acestei chestiuni. Cu alte cuvinte, o mai bună, un mai bun echilibru între viața profesională și viața de familie. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc și eu pentru atenție. Dorește cineva de la comisie să spună ceva pe acest subiect? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii generale și după aceea colega mea va intra în detalii mai specifice legate de programele dedicate drepturilor fundamentale. Așadar, vreau să vă reamintesc că pentru pregătirea unor noi propuneri legislative ale Comisiei, diversele programe au fost uh, analizate de punct de vedere al impactului și s-a făcut acest lucru conform uh, orientărilor comisiei, începește analizele de impact, în special impact social și printre acestea, evident, egalitatea între femei și bărbați. Și printre principalele programe uh, pentru care chestiunile de egalitate de gen sunt extrem de importante. Mă gândesc la fondurile din politica de coeziune, propuneri legislative prevăd o întărire a conștientizării importanței politicii de, privind egalitatea de gen. Această egalitate de gen este definită ca o condiționalitate orizontală pentru toate propunerile din programul de coeziune. Un alt aspect interesant subliniat este cel că dispozițiile comune ale ansamblului politicii de coeziune trebuie să ia în considerare egalitatea de gen în elaborarea și implementarea programelor, ceea ce este Uh, mai mult chiar decât era prevăzut în uh, programarea precedentă, în cadrul uh, financiar precedent și un alt avans, un alt progres se referă la faptul că Fondul European Social presupune nu doar obligativitatea de a lua în considerare egalitatea de gen în ansamblul intervențiilor sale, dar prevede și egalitatea de gen, ca egalitatea de gen să fie acompaniată de acțiuni specifice pentru a crește, de exemplu, participarea femeilor la piața muncii, în, domeniu, în general în domeniul muncii. Vreau doar să semnalez, ca să răspund la unele dintre comentariile care au fost făcute în raport, că egalitatea între femei și bărbați e de asemenea luată în considerare în cadrul altor programe, mai ales în programul pentru schimbare socială și inovare, precum și în programul pentru cercetare în 2020 și în programele pentru sănătate. Acum voi da cuvântul colegii mele să facă completări. Domnule președinte, în ce privește celelalte puncte uh, exprimate în raport, mai întâi absența programelor specifice uh, de egalitate a șanselor. Iertați-mă, o să continui în engleză. Scopul comisiei și al exercițiului a fost de a reduce numărul de programe, pentru că numărul mare de programe a fost considerat uh, principalul motiv al ineficiențelor apărute în managementul programelor, dar și la nivelul beneficiarilor care ar trebui să, se, să respecte reguli foarte diferite unele de celelalte. Și din acest punct de vedere, Digi Justice a făcut de asemenea propuneri eh, privind eh, dreptul, un program de drepturi și cetățenie în care am inclus fostul program DAFNE și eh, segmentul de, legat de egalitate de gen al uh, programelor de, programului Progres. Deci aceste două programe nu dispar, ci pur și simplu sunt încorporate într-un program mai mare care combină câteva obiective, încă o dată dorința fiind aici de a simplifica și de a maximiza impactul fondurilor. Uh, de asemenea, n-am uh, prevăzut în propuneri o alocare strictă a fondurilor pentru obiective specifice, Ideea aici, uh, din nou, este nu să reducem sau să abandonăm finanțarea pentru egalitate de gen și drepturile femeii, ci să avem o anumită flexibilitate uh, în a aborda uh, nevoile și prioritățile care vor apărea pe termen lung, adică perioada din 2014 până în 2020. În fine, în ce privește comentariul referitor la finanțarea ONG-urilor și a proiectelor acestora prin programul uh, Drepturi și Cetățenie, uh, datorită flexibilității acestea se pot finanța atât uh, ONG-urile cât și proiectele lor în domeniul legalității de gen. Singura problemă pe care o avem aici este că ne aflăm într-o perioadă de dificultăți economice și scopul Comisiei este de asemenea de a aloca finanțare acelor acțiuni uh, care pot maximiza impactul uh, contribuțiilor financiare ale bugetului european. Așadar, întrebarea este cum putem să contribuim cât mai eficient la realizarea obiectivelor uh, privind egalitatea de gen și drepturile femeilor și dacă facem asta finanțând ONG-uri mai mici care acționează pe teren sau lăsăm la latitudinea bugetelor naționale. Este încă o dezbatere neîncheiată și asta se va, decizia se va lua la nivelul uh, programelor anuale de activitate care vor implementa programul multianual și evident acestea vor fi discutate cu statele membre și cu Parlamentul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc mult. Acum uh, am să vă dau cuvântul ca să trageți concluziile. Foarte rapid, uh, voiam doar să vă spun că uh, am luat notă de întrebările adresate și de propunerile făcute de colega noastră și vom continua să lucrăm și vă vom ține la curent cu propunerile făcute și comentariile. Mulțumesc! Am încheiat astfel acest punct și trecem la punctul 17, chestiuni diverse, însă nu este nimic aici. Punctul 18, aici trebuie să vă spun patru lucruri. Vă amintesc că mâine are loc un atelier organizat în legătură cu cadrul financiar multianual și acest seminar, vă spuneam, se desfășoară mâine de la ora 9. Acest seminar este organizat din perspectiva egalității între femei și bărbați. De asemenea, va mai avea loc o reuniune comună cu LIBE pe data de 9 februarie la ora 9 ca să discutăm despre raportul privind drepturile victimelor. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc la Bruxelles în datele de 27 și 28 februarie și în cele din urmă, înainte de a încheia, aș dori să vă amintesc că imediat după această reuniune organizăm un mic cocktail de adio, nici nu știu cum se spune în suedeză, spune domnul președinte, un farewell drink, ca să ne uh, luăm la revedere și să sărbătorim noul post al Sabinei. Astfel vom avea ocazia să uh, vorbim mai personal cu ea. Așadar, acest mic cocktail se va desfășura chiar aici în fața sălii și sunteți cu toții bineveniți, ședința se suspendă. <laughs>